Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, putem să începem cu câteva observații de bază. Comisarul este deja alături de noi, deci nu mai durează decât câteva momente până să ajungă. Vreau să vă salut pe toți în această dimineață și să începem cu primele două puncte de pe ordinea de zi. În primul rând, referitor la ordinea de zi, există observații sau mod dorințe de modificare a acestea. Observ că nu este cazul. În al doilea rând, rând comunicări președintelui, puține, dar există de data aceasta. Doresc de aceea să vă rog să-mi acordați atenția dumneavoastră. În ceea ce privește procedura de comitologie, referitoare la um, liniile directoare ITC, colegul Rubic și nu numai dânsul au uh, avut obiecții. Îmi așa încât în această după-amiază, la întâlnirea coordonatorilor, ne vom uh, preocupa de această întrebare pentru a vedea cum o putem uh, aborda. Nu este simplu și dacă vom găsi o cale de soluționare, atunci s-ar putea ca măsurile uh, convenite de noi să vă fie transmise prin e-mail și asta ar însemna ca pe 4 mai, în timpul întâlnirii ITRE de atunci, să stabilim cum stau lucrurile. Nu pot să vă spun definitiv acest lucru, dar este posibil. A doua observație, în ședința de 45 mai se va modifica puțin ora de începere. Poate că nu vă va supăra acest lucru. Um, Doamna Cross, doamna comisar, care fusese anunțată pentru această dată, a fost amânată pentru data de 4 mai și iată o amânare suplimentară. Ea nu va veni pe 4 mai, ci la o dată ulterioară, așa încât primul punct va cădea pur și simplu și vom începe la ora 10 întâlnirea noastră. Este cel mai simplu. Deci puteți să organizați un mic dejun mai târziu în acea dimineață sau uh, să discutați mai pendelete la micul dejun uh, la care veți participa. A treia comunicare din cauza situației uh, de la Strasbourg, unde nu am putut să votăm, nu am înțeles de ce nu am avut voie să facem acest lucru, încă, însă acesta este un comentariu personal, deci nu am avut voie să votăm la Strasbourg, de aceea există o ședință specială, există câteva puncte de pe ordinea de zi care trebuie să fie votate și am prevăzut data de 11 a 5 pentru acest lucru, însă la ora 8.45. Deci, uh, practic trebuie să începem la ora aceasta pentru că um, celelalte puncte sunt stabilite cât se poate de clar, așa încât trebuie să anticipăm puțin și, deci pe 11 mai la 8.45 vă rog să ne întâlnim pentru a vota. Sper să fim cel puțin atâția în sală pentru a avea dreptul să votăm. Deci 8.45 până la 9 și cel târziu, un vot scurt sunt lucruri referitoare la directiva privind imobilele și, mă rog, cele două puncte pe care trebuia să le bifăm la Strasbourg, însă nu am putut să facem acest lucru. Probabil că este un vot de 5 minute, dar trebuie să îl facem, pentru că dorim să ajungem cu votul la plenară la timp. Deci suntem oarecum sub presiune, um, așa încât uh, va trebui să procedăm astfel. În al treilea rând, al treilea punct de pe ordinea de zi aprobarea procesului verbal din 22-23 martie. Are cineva propuneri de modificare a procesului verbal? Nu. Cu aceasta, acest proces verbal este aprobat și am face acest punct de pe ordinea de zi. Și eu sunt epuizat pentru că nu mai îmi vine nimic în minte ce am putea să mai discutăm. Urmează punctul 4 de pe ordinea de zi și așteptăm, practic, uh, vizita comisarului. În aprilie uh, doream să fi uh, rezolvat toate um, aspectele privind vizitele comisarilor. Este bine să fi vorbit cu comisarii în cadrul comisiei înainte să dezvoltăm programul de lucru ulterior. Am stabilit că trebuie să luăm întâi deciziile și apoi să le dezbatem, pentru că este bine să discutăm întâi despre anumite lucruri, să ne gândim la ideile noastre politice și apoi să le implicăm într-o dezbatere atunci când este vorba despre programul de lucru al Comisiei și realizarea acestuia. Pentru că uh, va trebui să luăm măsuri individuale și să facem propuneri concrete. Vă atrag atenția că ieri a avut loc o ședință cu domnul Lo, director general, referitoare la planul de acțiune Uh, au fost, uh, slavă Domnului, mulți colegi prezenți, așa încât știm cum va arăta calendarul și pentru uh, perioada viitoare. Au existat păreri diferite pentru că Comisia ajunge într-o oarecare întârziere în contextul celor care se întâmplă acum, așa încât s-a spus că dacă Comisia dorește acest lucru, putem să prezentăm un raport intermediar acum, însă uh, lucrurile nu sunt uh, bine justificate pentru că nu uh, am încheiat lucrările încă. Eu am spus că nu are niciun sens să avem un raport intermediar când lucrurile încă nu sunt încheiate, pentru că va trebui să o luăm iarăși de la capăt la un moment ulterior. Așa încât mai bine acceptăm că acesta va veni mai târziu, însă evaluarea va fi una bună și astfel vom putea discuta și despre măsurile pe care dorim să le luăm. Din punct de vedere al timpului, este mai bine să procedăm așa și sigur și în ceea ce privește conținutul, este bine să avem o analiză a faptelor temeinică înainte să uh, putem lua deciziile țintite. Aceasta este ultima informație pe care o aveam. Cam așa stau lucrurile și acum trebuie să facem o scurtă pauză, doamnelor și domnilor. Altfel, v-aș putea să vă mai povestesc ceva, însă nu mai vine nimic în minte în momentul acesta. Am putea să cântăm împreună un cântec, dacă vreți, dar cred că și asta e dificil. Ja, wir könnten den Tagesordnungspunkt vorziehen, da sind aber die Kollegen nicht da, die... Sigur, am putea discuta despre un alt punct de pe ordinea de zi pe care să îl uh, aducem mai înainte, dar nu sunt colegii prezenți care ar fi dorit să vorbească despre el. Sigur, am putea începe și votarea. Comisar, este un problem, wir fangen um 10 Uhr mit der Abstimmung an. Comisarul are o problemă, pentru că noi la 10 vom începe votarea electronică, așa încât, dacă dorește cineva să ia cuvântul, poate să ia cuvântul, sigur, n-am auzit ceea ce a spus uh, comisarul încă, dar mi se pare corect ca cei care doresc să ia primii cuvântul să poată face acest lucru. Doamna Hall, domnul Winkler, putem face, vă rog, o listă pentru cei care doresc să ia cu, cu cei care doresc să ia cuvântul. Mai dorește cineva? Earl, Odi, Doria? Acesta ar fi primul calup. Vor fi primii care vor uh, adresa întrebări, chiar dacă Ah, și cu toate că este de admirat, știm deja ce întrebări vrem să punem vis-a-vis -vis de un subiect pe care nu l-am ascultat încă. Sigur, glumesc. we can start? Yes. Yeah. Darf ganz herzlich in unseren Reihen... Permiteți-mi să îl salut cu căldură încă o dată alături de noi pe comisarul Tajani. Este primul comisar care uh, vine să uh, vorbească în fața noastră și să ne prezinte părți ale programului său de lucru. Cu acesta vom putea să discutăm. Avem o mică problemă și anume la ora 10 trebuie să votăm, așa încât nici nu vom ține un discurs introductiv, ci îi dăm cuvântul direct domnului Tajani și apoi urmează întrebările și observațiile dumneavoastră. Domnule comisar, aveți cuvântul. Grazie, signor. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. A trebuit să vin pe jos de la comisie din cauza unei manifestații care uh, a provocat ambuteiaje. Dar haideți să trecem uh, la treburile noastre, vă voi anunța și o decizie luată de comisie în această dimineață într-un sector foarte important și anume cel al automobilelor. După cum știți, mă bucur întotdeauna să vin aici la Parlament pentru a reveni la locul faptei pentru că am petrecut 15 uh, ani în aceste săli, deci o parte importantă a vieții mele politice. Deci de fiecare dată când vin la Parlament îmi face multă plăcere și am și posibilitatea de a mă întâlni cu mulți colegi cu care am lucrat împreună. Astăzi aș dori să vă prezint în cadrul dialogului între Comisie și Parlament programul de lucru legislativ al, adoptat de Comisie pe 4 martie și care, în care se regăsesc prioritățile politice definite de comisie în cadrul strategiei Europa 2020. Voi încerca să vă prezint principalele inițiative din portofoliul meu și mai întreaproape din portofoliul, din domeniul de activitate al acestei comisii. Voi prezenta com- declarația, uh, comunicarea privind vehiculele uh, ecologice uh, pe care Comisia a adoptat-o în această dimineață la ora 8. Deci, înainte de a o prezenta presei, am dorit să vă o prezint dumneavoastră Parlamentului European. Haideți să începem cu prioritățile programului de lucru um, al Comisiei pentru 2010, inițiativele strategice. În primul rând, după cum ați văzut, din documentul Europa 2020, obiectivul nostru este acela de a avea o nouă politică industrială cu pentru o creștere inteligentă, durabilă și cu adevărat inclusivă. Trebuie să dezvoltăm o bază industrială solidă, competitivă și diversificată în Uniunea Europeană. Noua politică industrială trebuie să fie orizontală, integrată, și să permită restructurarea unor sectoare inovantă și sustenabilă și să stimuleze creativitatea, să fie orientată înspre dezvoltarea IMM-urilor, să fie strategică din punctul de vedere al materiilor prime și globalizată. Acțiunea Comisiei trebuie să um, în, în, aibă loc odată cu schimbările structurale. Sistemul public nu poate să înlocuiască o bună gestiune a întreprinderilor. Trebuie să avem măsuri care să ajute la restructurări și reconversiile necesare pentru ca țisutul nostru industrial să fie din nou competitiv. Viziunea Comisiei este completată de un sistem de reguli pentru a echilibra piața și pentru a garanta o uh, siguranță de drept operatorilor economici. Uniunea Europeană a făcut pași înainte importanți, dar încă nu reușim să avem cu adevărat o, adevăr- o, o economie europeană coordonată și solidară. Și vedem în acest moment câte nevoie avem de o economie europeană coordonată. În anumite ramuri ale industriei, cum sunt industria automobilelor, uh, furnizorii trebuie să-și reinventeze obiectul de activitate cu adevărat și în acest sens uh, Comisia are inițiative ca cea de astăzi pentru vehiculele ecologice și eficiente. Pentru adoptarea în septembrie a comunicării privind noua politică industrială, președintele Barroso a hotărât să creeze un grup de comisari care să se ocupe de acest sector și eu voi coordona acest grup pentru a discuta la nivel politic propunerile concrete care vor face parte din viitoarea comunicare pe baza analizei punctelor uh, forte și carențelor din diverse sectoare industriale. Și orice contribuție a dumneavoastră sau sugestie idei în acest sens uh, vor fi primite cu uh, mult interes și vom discuta despre acest subiect și la Strasbourg sau în uh, întâlniri uh, în cadrul acestei comisii pentru a discuta tocmai despre această temă. O primă contribuție a fost, va fi cu siguranță conferința privind competitivitatea industrială care a avut loc uh, luni în clădirea Charlemagne. La aceasta au participat oratori de prim plan și primul dintre aceștia este președintele comisiei dumneavoastră, căruia doresc să-i mulțumesc încă o dată pentru faptul că a participat la lucrările acestei întâlniri importante cu ministrul uh, spaniol, uh, președinte al uh, Consiliului, și cu participarea colegului Almunia, a participat și președintele socialiștilor europeni Rasmussen și așa mai departe. A doua propunere strategică se referă la planul de acțiune pentru cercetare și inovare. Sprijinul acordat inovație, inovării este foarte important pentru a asigura competitivitatea industrială. Alături de uh, colegul uh, uh, comisar pentru competitivitate și cercetare, dorim să prezentăm un plan ambițios înainte de această toamnă și ne vom baza pe, o concept, pe un concept amplu al inovării pentru a uh, include nu doar cercetătorii, ci și utilizatorii, industria și sectorul public, ținând cont de faptul că IMM-urile au un rol vital în economia noastră. Dorim să integrăm în aceste inițiativă un plan specific de finanțare pentru IMM-uri, pentru IMM-urile inovante cele trei principale obiective ale planului de acțiune, crearea unei piețe europene de capital de risc și finanțarea, împreună cu autoritățile naționale și regionale, ale unor programe de dezvoltare um, pentru soluții inovante în serviciul public european, mai ales pentru a încuraja achizițiile publice inovante. Și o inițiativă care va fi anunțată în planul de acțiune privind inovarea privesc revizuirea politicii noastre de standardizare voi prezenta la toamnă un uh, plan important și ambițios de acțiune în ceea ce privește standardizarea pentru ca standardizarea europeană să fie mai integrată și mai eficientă, pentru că industria europeană are de câștigat și dintr-o politică modernă a standardelor pe care se poate exporta în exteriorul Uniunii Europene, de, mă gândesc, de exemplu, la dialogul transatlantic, dar și cu noile putere emergente. Alte inițiative se referă la IMM-uri. Dintre acestea, primul este aplicarea actului Small Business Act prin acesta a fost aplicat în măsură variabilă în diferite statele membre. Unele state au adoptat măsuri pentru accesul la finanțări și reducerea birocrației în domeniul planurilor de relansare și este fundamental în continuare pentru comisie să facă un inventar al progreselor făcute de statele membre pentru a crea un mediu de lucru și mai favorabil pentru IMM-uri. Conferința privind Small Business Act, prevăzută pentru 31 mai 1 iunie 2010 la Madrid și revizuirea acestui Small Business Act în a doua jumătate a anului 2010 vor reprezenta două etape fundamentale în acest sens. Aș dori să fac un apel la adresa Parlamentului să ajungă la un acord cât de repede în dosarurile legislative cruciale pentru Uh, punerea aplicare a Small Business Act, mă refer la directiva privind întârzierile de plăți, de succesul căreia depinde realizarea unui mediu mult mai propice exigențele, exigențelor întreprinderilor mici și mijlocii. Acum a trecut un an de la adoptarea propunerii din partea Comisiei și sperăm un acord în primă lectură, dar se pare că nu e ușor să fie obținut acest acord. Deci, invit Parlamentul să contribuie la obținerea unei soluții pozitive, pentru că dacă nu se, iau, nu se adoptă această directivă în prima lectură, perdem încă un an și în instituțiile noastre astfel nu ar da un semnal pozitiv în această fază delicată a crizei dacă nu adoptăm aceste um, hotărâri, aceste texte de lege rapid un altă temă importantă este plan, uh, proiectul Erasmus pentru întreprinzători. Este o inițiativă uh, la care țin în mod deosebit. Uh, este o inițiativă încă limitată, dar care poate să se dezvolte, după părerea mea. Din 2009 au avut loc 90 de uh, schimburi, 100 sunt în curs și 85 în pregătire și grație eforturilor de promovare și comunicare, 2100 de întreprinzători uh, și-au depus candidatura în baza de date. Comisia Europeană sper astfel să-și atingă uh, obiectivul de 2200 de schimburi în acest an. Programul Erasmus pentru întreprinzători va deveni cu adevărat foarte important când va, fi, va deveni program permanent peste 2 ani. Acum, spațiul. Politica spațială va fi foarte importantă pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și altor provocări viitoare. Tratatul de la Lisabona dă Uniunii competență specifică în acest sector și dă și temeiul juridic pentru participarea sa mai mare pe viitor în cercetarea spațială. Serviciile Comisiei în acest moment lucrează la elaborarea unei comunicări în ceea ce privește politica spațială pentru a preciza activitățile viitoare ale Uniunii în acest domeniu și adoptarea acestei comunicări este prevăzută pentru septembrie, în luna septembrie acestui an și la primăvara viitoare anului viitor se va prezenta o propunere legislativă pentru viitorul program spațial, al cărui contribuții la dezbaterile privind uh, viitorul plan plurianual uh, financiar 2014 2020 va fi important. Avem deja un punct de plecare foarte important grație programului Galileo care revoluționează viața cetățenilor. Dar, pentru a garanta succesul acestui uh, proiect uh, FAR GMTS, uh, este esențial ca Uniunea să financeze în mod adecvat pe termen lung și să gestioneze bine proiectele și în acest sens aș dori să subliniez ceea ce am spus deja la audiere acum câteva luni și anume că nu este intenția mea să adoptăm vreo decizie în legătură cu viitoarele provocări și orientări, fără a fi ascultat înainte cu atenție Parlamentul pentru a hotărâ ce dorim să facem împreună. Intenția mea este să procedez astfel, de exemplu, înainte să adoptăm comunicarea privind uh, revizuirea la jumătatea termenului în ceea ce privește uh, Galileo și GMSS înainte de această vară. Uh, vor trebui să, să, va trebui să facem alegeri importante în ceea ce privește Galileo pe viitor și intenția mea este să relansăm și să revizuim funcționarea grupului interinstituțional pentru Galileo pentru ca acesta să devină un adevărat instrument de dialog politic privilegiat și de schimburi de informații confidențiale. Deci, o adevărată cabină de regie a programului Galileo. Este un grup care a lucrat, dar cred că poate să funcționeze și mai bine. Serviciile diferitelor instituții să pot să se coordoneze și mai bine. Serviciile Comisiei deja au lucrat în colaborare cu serviciile Parlamentului și Consiliului pentru a studia cel mai bun mod de a îmbunătăți funcționarea acestui grup. O altă chestiune foarte importantă introdusă în program se referă la materiile prime. Este o chestiune politică și strategică pentru economia Uniunii, dependentă de importurile de materie primă. Întreaga noastră economie este dependentă de materii prime, de, mai ales de metale, de minereurile de metal. După cum s-a întâmplat în două, recent, în cazul strategiei 2020, Consiliul Ministrilor a adoptat strategia și elementele cheie ale comunicării privind inițiativa materii, pentru materii prime bazate pe trei uh, piloni. Accesul la materiile prime în, în interiorul Uniunii, accesul la materiile prime din afara Uniunii și folosirea eficientă și reciclarea materiilor prime. Comisia va prezenta o comunicare înainte de sfârșitul anului uh, pentru a face o analiză a accesului la materiile prime după criza financiară și economică și a provocărilor cu care ne vom confrunta în continuare pentru a garanta o dezvoltare durabilă a economiei Uniunii pe termen lung. În iunie, Colegiul Comisarilor uh, va merge la Addis Abeba cu, pentru o întâlnire cu Uniunea Africană și vom discuta și această temă cu această ocazie. Perspectiva plurianuală voi încerca să mă concentrez în această a doua parte a intervenției mele și îmi cer scuze dacă discursul meu este cam lung, dar doresc să vă informez despre tot ce facem. Facem multe după aceea și de aceea um, intervenția mea uh, este atât de cuprinzătoare. Programul cadru, competitivitate și inovare la trei ani după lansarea sa, acest program are rezultate bune. Mă bucur de faptul că, în ciuda finanțării limitate, am reușit să uh, atingem IMM-urile din întreaga Uniune Europene. Serviciile Comisiei au început deja să pregătească următoarea generație de, pro, de proiecte pe baza rezultatelor obținute. Acum, responsabilitatea socială a întreprinderilor. Sunt absolut convins, după cum am spus și la audiere, de importanța politică și strategică uh, a acestei responsabilități pentru buna funcționare a competitivității economiei noastre. Este vorba de o chestiune de încredere a cetățenilor în întreprinderi și în uh, sistemul economic, încredere care, din păcate, uh, a fost întinată de criza actuală. Un alt subiect important în legătură cu care am, am obținut deja rezultate în primele luni uh, din mandatul primei comisii, uh, acestei comisii uh, se referă la programul REACH, care va fi în continuare o prioritate pentru mine și Uh, doresc să mă asigur că va avea cu adevărat succes. Doresc să mă asigur că întreprinderile interesate vor putea trece cu succes de primul termen de înregistrare pe 30 noiembrie, altfel reputația industriei chimice și imaginea programului RICH uh, riscă să fie uh, compromise. Conform angajamentelor luate la audiere, în fața acestei comisii. Am cerut serviciilor comisiei să se concentreze pe cercetarea de soluții, pe găsirea de soluții practice pentru a ajuta industria să se um, achite toate obligațiile sale și mă bucur în acest sens de rezultatele grupului de contract pentru înregistrare, care contribuie la facilitarea obligațiilor întreprinderilor, mai ales uh, IMM-urilor, pentru a se registra la timp. În ceea ce privește liniile, liniile directoare privind autorizarea și criteriile PBT, mă bucur de acordul la care am ajuns cu comisarul Potocnic, așa cum am anunțat în vizita noastră comună la Agenția Europeană pentru Produsele Chimice de la Helsinki luna trecută. Facem toate eforturile pentru ca acestea să fie publicate cât de repede. Ghidul pentru autorizare, ă, lista pentru substanțele care pot fi autorizate, criteriile BPT pentru a furniza industriei Uh, claritatea și securitatea juridică de care are atâta nevoie în această fază și pentru publicarea ghidului pentru autorizarea de facto și astfel se va debloca întregul proces de autorizare și se va oferi astfel întreprinderilor posibilitatea de a face cereri de autorizare și să de folosească aceste substanțe dacă nu au alte alternative. Ora vorrei aggiungere alcune cose sulla decisione che abbiamo. Vreau să adaug câteva lucruri despre decizia pe care am adoptat-o în procedură scrisă la această dimineață. În ceea ce privește comunicarea Comisiei, care va ajunge la Parlament, Consiliul și Comitetul Social European în ceea ce privește strategia europeană pentru vehiculele uh, ecologice și eficiente din punct de vedere energetic. Toate aceste intervenții vor se vor baza pe valoarea adăugată europeană, respectându-se, bineînțeles, subsidiaritatea. Aș dori să adaug faptul că mi se pare pozitiv faptul că autovehiculele electrice sunt astăzi în centrul preocupărilor diferitelor state membre, Franța, Spania, Danemarca, Portugalia și așa mai departe, și în perspectiva comisie, din perspectiva comisiei, noi avem un punct de vedere mult mai amplu și neutru din punctul de vedere al tehnologiilor. Deci, ne dăm seama de potențialul de decarbonizare uh, al vehiculelor electrice și am uh, promovat diverse acțiuni pentru a promova această tehnologie, dar contăm și pe hidrogen, pe gazul natural, pe bio combustibili, iată diferite soluții pentru a obține eficiența energetică și în motoarele convenționale. E vorba de 40 de acțiuni concrete în acest sens și voi folosi această oportunitate pentru a sublinia anumite acțiuni în acest sens. Propunerea de linii directoare privind stimulentele financiare, stimularea cercetării în uh, tehnologiile durabice, inițiative din Fondul Social European înainte de începutul anului viitor, structura legislativă pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și emisiilor poluante ale autovehiculelor și în ceea ce privește în mod specific uh, autovehiculele electrice, faptul că trebuie să ne asigurăm că vehiculele electrice vor fi la fel de sigure ca și uh, cele convenționale, promovarea standardelor comune pentru toate vehiculele electrice pentru că acestea să poată să fie încărcate în toată Uniunea Europeană și instalarea punctelor de încărcare accesibile în mod public. Printre acțiunile indicate se află standardizarea, stimulentele financiare și cercetarea. Este important ca în acest sector să se adopte soluții naționale, individuale și în acest sens trebuie să lucrăm împreună. E vorba de o strategie pe care o veți evalua deja astăzi, care se bazează pe două pe doi piloni. Pe de o parte, îmbunătățirea motorului la cald pentru Eh, pentru reducerea eh, emisiilor de dioxid de carbon, precum și stimularea producției de motoare electrice pe, cu hidrogen sau alte alți eh, biocombustibili. Deci, aș spune că această comunicare reprezintă un efort, un pas înainte și uh, concretizarea uh, Um, unui angajament al meu în momentul în care v-am obținut încrederea. Votul de încredere. Îmi cer scuze pentru discursul cam lung, dar vă mulțumesc pentru atenție și acum sunt la dispoziția domnului președinte și a dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Wir haben ein Mulțumesc, domnule comisar. Avem o mică problemă și anume la ora 10 avem votul. Am 13 solicitări de luare de cuvânt. Putem să trecem uh, <coughs> fiecare dintre ele și să Uh, răspunde și comisarul, dar probabil că nu va ajunge toată lumea să pună întrebarea, sau se uh, rezumă fiecare la un minut și atunci reușește toată lumea să adreseze întrebarea. Deci rugămintea mea este ca fiecare să adreseze întrebarea într-un singur minut. Lăsăm toate amabilitățile la o parte, pentru că avem o relație foarte bună cu domnul comisar, așa că nu trebuie să-i mai spunem că a ținut un discurs foarte bun. Ne concentrăm pe întrebare și atunci poate reușim să luăm cu toții cuvântul. Vom uh, încerca să facem acest lucru. Știți foarte bine că la ora 10 trebuie să votăm, pentru că altfel se ne liniștesc ceilalți colegi. Deci începem cu colegul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este vorba despre cercetare și inovare. Știm cât de important este accesul uh, pentru IMM-uri la acest sector. Ați abordat și noastră acest lucru. În uh, pregătirea mm, programului pentru cercetare și inovare, uh, cum se poate uh, reuși o pregătire bună așa încât uh, cercetarea, inovarea și IMM-urile să fie aduse la un numitor comun, să colaboreze bine și să fie armonizate. Se dorește eventual înființarea unui task force pe acest domeniu. Cum putem să reglementăm această problematică per total? Minunat! Colegul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, domnule comisar. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu impactul evoluției negocierilor la nivel global cu privire la carbon în ce privește industria noastră și dacă într-o regiune din lume nu sunt incluse în prețul de producere obligațiile în ce privește carbonul, care va fi reacția noastră în domeniul politicii industriale, nu pentru a apăra uh, industria noastră, ci pentru a crea condiții de egalitate în uh, domeniul concurenței. O a doua întrebare, tot legată de concurență, toate marile țări în marile contracte introduc aceste clauze de preferință, cum Uh, vi s-ar părea o idee de a avea o reciprocitate în ce privește aceste mari contracte industriale și aceasta în contextul relațiilor cu uh, concurenții, mai ales din Asia. Colega Toia. Nu aș dori să adaug uh, obligații noi la un program deja atât de dens și vast, dar uh, ne bucurăm faptul că IMM-urile uh, se regăsesc atât de frecvent în politica europeană um, în domeniul industrial. Dar aș vrea să vă întreb dacă aveți de gând să acordați atenție deosebită anumitui tip de IMM-uri, de întreprinderi foarte mici, întreprinderile care sunt non-profit, și există 10 milioane de lucrători în Uniunea Europeană în astfel de uh, IMM-uri. E vorba de cooperative, întreprinderi sociale, deci sunt întreprinderi care produc obiecte sau servicii, dar, uh, dar fără uh, scop lucrativ. Dar trebuie să dăm atenție și acestor întreprinderi care reprezintă o parte a economiei și industriei europene. Doamna Hall. Domnule comisar, întrebări rapide. În primul rând, în normalizarea pentru mașinile electrice, vă veți asigura că vor fi incluse și tehnologii inteligente pentru a, uh, ca mașinile să păstreze, să stocheze electricitatea? Apoi, în ce privește proiectul Galileo, sunt de acord că nu mai este un proiect uh, de ultimă tehnologie sau un proiect viabil, rămâne doar un proiect de infrastructură. infrastructură. Ce analiză cost-profit veți faceți pentru a face comparație cu alte proiecte de infrastructură, precum uh, rețeaua în Marea Nordului sau um, proiectul privind uh, energia regenerabilă din Mediterană sau sprijinul industrial pentru a permite industriilor noastre să se transforme, să uh, evolueze sau uh, uh, rețeaua ferată de mare viteză. Tot în legătură cu Galileo, spuneați că China încă nu a eliberat spectrul de frecvențe și a fost un conflict pentru o problemă pentru Galileo. S-a îmbunătățit situația și apoi în legătură cu materiile prime, E aici o problemă și de guvernare. Trebuie să ne asigurăm că industriile extractive uh, acționează în mod transparent și deschis pentru a nu uh, permite corupția, care e o dovadă de uh, coerență politică în această dorință a noastră de a îmbunătăți guvernanța în statele din afara Europei. Doamna Cavalio. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, proiectul Erasmus, uh, proiectul pentru tinerii antreprenori, uh, este foarte important pentru tinerii oameni de afaceri. Ne uh, puteți promite că va fi sprijinit. Știu că 1200 de acțiuni au fost prevăzute pentru anul 2011 și doar 2 milioane e foarte puțin și veți include nu numai serviciile și um, și, și comercializarea de bunuri? Și apoi încă o întrebare legată de tehnologiile neutre din punct de vedere al poluării. E foarte important ca noi să ne uh, menținem uh, competitivitatea nu numai în acest domeniu, ci și în ce privește motoarele cu combustie. Domnul Franco. Domnule comisar, aș dori să știu ce intenționați să faceți pentru a îmbunătăți cooperirea transfrontalieră între uh, grupările de IMM-uri inovatoare cum uh, intenționați să încurajați aceste IMM-uri să facă schimb de cunoaștere reciproce? Și apoi, care sunt proiectele dumneavoastră în ce privește sprijinul acordat IMM-urilor și micro-întreprinderilor în cadrul Uniunii pentru Mediterană? Vă mulțumesc! Doamna Niblar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, două observații și întrebări în același timp. Felicitări pentru inițiativa noastră Grinca, care mi se pare una foarte bună. Uh, mi se pare de asemenea foarte bine faptul că ați spus că nu vă veți uh, specializa numai pe subiectul uh, mașini electrice, ci că acest uh, subiect va fi extins și că totul va dori să meargă pe un curs neutru. Întrebarea mea este cum ne vedeți în comparație cu celelalte regiuni din lume în acest context, mai ales în comparație cu chinezii și americanii care investesc masiv pentru a dezvolta această industrie? Și, în al doilea rând, dacă sunt investiți uh, bani europeni în uh, promovarea Grinca, atunci aș vrea să se investească și în direcția cercetare și inovare și să nu ne gândim cum am putea să găsim stimulente de vânzare la faza locului. În al doilea rând, cercetarea orientată pe inovare, domnul Winkler a preluat acest subiect și vă rog să, ca și în discuția cu comisara pentru cercetare, să aducem în prim plan elementul de inovare, nu doar cercetarea de bază, pentru că și această inovare trebuie să fie în prim plan în programele de promovare. Thank you. Maic. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, noi reprezentăm grupurile politice, suntem uh, o parte dintre noi în sală. Noi am uh, negociat planul de redresare economică și aș dori să știu dacă Comisia își va ține promisiunile în uh, ce privește planul de redresare economică. De asemenea, am uh, negociat și planul SET, în care ne lipsește jumătate din finanțare. 50% din finanțare încă nu a fost deblocată. Comisia își va ține uh, promisiunile și în această privință și, în al treilea rând, când vom avea norme comune pentru mașinile electrice în Europa, mă refer mai ales la prizele de încărcare. Doamna Reira Madurel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, spuneați că Comisia va uh, aborda și uh, problema mașinilor electrice uh, și aceasta dintr-o perspectivă neutră pe plan tehnologic. Însă Uh, știm că există pe piață deja uh, în stadiul de prototip uh, foarte multe tipuri de astfel de mașini și comercializarea lor va începe în curând. Nu considerați că acest tip de mașină ar putea să ajungă pe piață la consumator mult mai repede și apoi inovarea e foarte importantă pentru competiția mediului de afaceri din Europa, însă mai există și un alt factor pe care avem tendința să îl ignorăm. Internațional internaționalizarea. Uh, firmele noastre trebuie să găsească noi uh, piețe, noi segmente de defacere pentru produsele uh, și bunurile pe care le comercializează. Care este perspectiva Comisiei în ce privește abordarea aceasta? Domnul Bittelhofer, mulțumesc domnule președinte. M-am bucurat că în contextul politicii de normare s-a abordat și dialogul transatlantic. Comisarul Verhoeven, predecesorul dumneavoastră, a fost răspunzător pentru uh, Consiliul Transatlantic Economic, această competență uh, a trecut la colegul dumneavoastră de Hüt, însă cred că este important ca și dumneavoastră să acordați atenție asupra întrebării referitoare la standarde, standarde pe care putem să le stabilim în comun și mă interesează să aud de la dumneavoastră care sunt prioritățile în acest sens în ceea ce privește politica de normare a Uniunii Europene în contextul dialogului transatlantic. Al doilea subiect, ați vorbit despre documentul Small Business Act și în acest context uh, amânarea plăților. Eu sunt pentru uh, ca Comisia uh, și în special noastră să luați notă de faptul că nu numai diferitele grupuri politice din acest Parlament, ci mai ales IMM-urile și um, UE-APME uh, doresc ca această directivă să uh, se refere și la relațiile B2B, business to business. Colegul Enciu. Mulțumesc, aș dori să pun o, o întrebare și să întreb pe domnul comisar dacă uh, Comisia intenționează să aloce Uh, fonduri speciale pentru încurajarea afacerilor online, mai ales uh, pentru șomeri sau pentru cei recent uh, disponibilizați în cadrul noului instrument financiar lansat pe 8 martie anul acesta și dacă crede dânsul că acest subiect trebuie tratat separat prin alte instrumente financiare și încă o întrebare foarte scurtă, Ă, dacă aș dori să ne răspundă domnul comisar Tajani, dacă în contextul conferinței la nivel înalt care a avut loc luni, ă, care au fost răspunsurile concrete la întrebarea ce am învățat și încotro mergem? Colegă Pada. Doamna, domnul Pada. În strategia UE 20, emisiile reduse și eficientizarea economiile de energie sunt foarte importante. Dacă ne uităm la tot ce s-a făcut în ce privește strategia 2020 și la programul de lucru, nu văd că se acordă importanța acestui subiect. Care este reacția dumneavoastră la această stare de fapt? Navăleană. Mulțumesc. Domnule comisar, în ce privește materiile prime minerale, ne puteți spune dacă Comisia are o vedere de ansamblu cu privire la resursele pe care le avem în Uniunea Europeană. În al doilea rând, cum intenționați să încurajați uh, activitățile de extracție? Pentru că știm că această industrie are probleme în a privi acces care sunt foarte protejate de dreptul uh, privind protecția mediului din Europeană. Și în acest context, care este părerea dumneavoastră în legătură cu lans uh, lansarea inițiativei Parlamentului de a include mineritul uh, privind minele de aur pe care vom vota săptămâna trecută? Herr Kommissar, das Sicherheitsforschungsprogramm. Uh, domnule Eller, programul de um, cercetare a siguranței uh, este unul dintre cele mai ample și cele mai bine finanțate din uh, programul dumneavoastră. Consiliul a redus o treime din fonduri și, um, conform trialogului, acest program a revenit în uh, mandatul dumneavoastră. Întrebarea mea este cum vedeți dumneavoastră viitorul acestui program, pentru că multe teme sunt tratate în comun cu americanii și în ceea ce privește securitatea internetului, uh, ei vor să intre într-un dialog standardizat cu Europa. Care sunt perspectivele în acest sens? În al doilea rând, întotdeauna au existat puncte comune între Parlament um, și Comisia în ceea ce privește încurajarea acestui program. A existat o separare între cercetarea civilă și cea militară. Însă putem constata că um, Agenția Europeană pentru Apărare um, specifică că trebuie să existe o acțiune de pregătire pentru cercetare uh, militară. Sunteți în continuare pentru această separare pentru cercetarea în domeniul cercetării între cercetare civilă și cercetare uh, militară și, uh, pe de altă parte, această agenție pentru um, Europeană pentru Siguranța Internetului nu ar trebui să fie relocalizată? Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, aici sunt. Um, pentru a putea păstra producția industrială în uh, Uniunea Europeană și implicit uh, și locurile de muncă, este nevoie să modernizăm instalațiile industriale pentru a fi mai puțin poluante uh, și, evident, să respectăm și țintele impuse prin protocolul de la Kyoto și sperăm viitorul protocol post-Kyoto. Care sunt măsurile pe care Comisia le are în vedere pentru a sprijini modernizarea întreprinderilor industriale? Și a doua întrebare este legată de inițiativa e-invoicing. Mulțumesc! Herzlichen Dank, liebe Kollegen, dass Sie alle Mulțumesc, dragi colegi, că ați fost atât de succint și ați respectat timpul. Toată lumea a putut adresa întrebările și domnul comisar poate să răspundă acum la toate întrebările adresate în 10 minute. Vă rog. Grazie, spero di poter... Mulțumesc. Sper că o să pot să răspund pe scurt la toate sau tuturor. Și apoi, dacă doriți să aprofundăm subiecte care vă interesează, ne putem reîntâlni la Strasbourg pentru a discuta liniștit despre aceste lucruri. Știți că sunt la dispoziția dumneavoastră. Domnii Wickler și Flanco au vorbit mai ales despre accesul la credite. Eu am intenția să sprijin toate inițiativele pentru a favoriza accesul la credite, accesul IMM-urilor la credite, prin noi instrumente financiare, mai ales o colaborare consolidată cu Banca Europeană de Investiții pentru sectorul privat și tratând problema fragmentării instrumentelor financiare pentru a le optimiza impactul, eficiența. Și creând o piață eficientă a capitalului lui risc în Europa, după cum am spus în intervenția mea, de exemplu prin crearea unui pașaport european pentru fondurile de capital risc, care ar putea avea un potențial considerabil pentru îmbunătățirea perspectivelor de creștere economică în Europa. Recent m-am întâlnit cu președintele Meștat al Băncii Opene de Investiții, o întâlnire interesantă, am, făcut, am avut un schimb de idei în legătură cu situația actuală și împreună am încercat să căutăm noi posibilități de creare de instrumente financiare pentru după 2013. Pe 6 mai va avea loc un forum pentru finanțarea IMM-urilor pe tema accesului la credite, nu doar aspecte economice, ci și birocratice după cum cred că este și preocuparea domnului Winkler, este și preocuparea mea și vom încerca să căutăm soluții concrete în acest sens. Dacă e posibil și nevoie, vom schimba regulamentele. Și, cum am făcut-o în calitate de comisar pentru transporturi pentru unele programe, de exemplu Marco Polo, având în vedere că acesta era dificil accesibil IMM-urilor, am schimbat programul. Și ieri Comisia a adoptat o prevedere în favoarea simplificării administrative în acest sens, deci continuăm să facem efortul în acest sector. Domnul Odi a menționat o chestiune deja abordată la audiere de o colegă din grupul său și de aceeași naționalitate. Este, bineînțeles, o temă importantă. Dacă întrebarea dumneavoastră este dacă eu sunt în favoarea taxei sau nu, vă răspund că este o ipoteză care nu este exclusă de regulament. Apoi vom vedea dacă uh, să evaluăm dacă e oportun sau nu să folosim această posibilitate. Eu sunt neutru din acest punct de vedere. Doamna Toia s-a oprit asupra unei teme, asupra a, a vorbit despre cooperativele sau întreprinderile fără scop lucrativ. Eu cred că este un subiect de actualitate și interesant uh, și din punct de vedere aspectelor sociale ale acestor tip de întreprinderi. Am vorbit deja la audiere uh, despre acest lucru și confirm uh, interesul meu de a apăra acest sector al antreprenoriatului, care este important, are și o mare importanță socială și confirm că toate sectoarele, de la Um, companiile mari până la micile întreprinderi familiare uh, vor uh, fi în centrul preocupărilor mele în următorii ani. În ceea ce privește întrebarea domnului Cavaliu, voința mea de a transforma acțiunea pregătitoare a planului Erasmus pentru întreprinzători în într-un program uh, uh, permanent este reală. Uh, programul va trebui să fie reevaluat, trebuie să se facă, deci, um, evaluarea programului, bugetul va trebui sporit la 7 milioane de euro, în 2013 la 8, 8 uh, milioane de euro, acum avem 5 milioane de euro în bugetul pentru acest program vă pot să spun că programul va garanta un marj de manevră mai mare pentru că nu va mai fi supus unor restricții care privesc structura actuală pregătitoare. Întreprinzătorii care au participat deja la program au apreciat posibilitatea de a învăța direct de la alt întreprinzător, de a afla lucruri importante. În ceea ce privește autoturismele electrice, Întrebarea a fost pusă de mai mulți deputați. Aș vrea să vă răspund fiecăruia în parte, dar având de vedere că nu avem mult timp, voi încerca să reunesc mai multe întrebări uh, și să dau un răspuns comun. Cineva m-a întrebat și dacă dorim să privilegiem autoturismele electrice sau dorim să fim neutri. Noi suntem neutri. Autoturismul electric uh, poate avea o importanță majoră. Știți că președinția spaniolă a făcut din autoturismul electric uh, un vârf de lance al uh, priorităților sale și prevederea adoptată în această dimineață uh, este în acest domeniu al autoturismelor electrice, dar există spațiu și pentru uh, autoturismele hibride, cele pe hidrogen și așa mai departe. Bineînțeles, trebuie să îmbunătățim infrastructurile. S-au făcut propuneri în acest sens. Dacă în următorii ani uh, piața autoturismelor electrice uh, crește mult și China și Rusia investesc mult uh, în acest sector. Și, uh, de exemplu, întreprinderea Fiat uh, realizează 500 de autoturisme electrice pe an, dar eu am cerut uh, posibilitatea de a se produce autoturisme Fiat electrice și în Uniunea Europeană. Bineînțeles, este o problemă de costuri și infrastructuri. China și Statele Unite investesc foarte mult în acest sector. Uh, Trebuie să avem mai multe posibilități de alegere și în acești ani încercăm să favorizăm uh, uh, dezvoltarea acestor uh, tehnologii alternative dar avem doi piloni, practic. Unul este cel al motorului cu combustie, care trebuie să-și reducă emisiile de dioxid de carbon, dar care continuă să fie foarte important în sectorul automobilelor, mai ales pe termen scurt. Și, în al doilea rând, pe al doilea pilon, avem o strategie de favorizare a turismelor și mai puțin poluante, cele electrice, hibride și cele cu hidrogen. Deci, avem diferite posibilități de a studia diferite soluții. În legătură cu Small Business Act, mi s-a mai pus o întrebare și în legătură cu standardele în domeniul autoturismelor electrice. Uh, vom cere entităților de, de uh, normalizare europene să creeze o normă pentru sistemele electrice de încărcare a vehiculelor electrice. Sunt de acord că avem nevoie de norme comune pentru a ne asigura că um, autoturismele hibride care trebuie, pot fi încărcate și autoturismele electrice să poată să fie încărcate în toată Uniunea Europeană, lucru important când se trec frontierele. Norma va fi aplicată înainte de lansarea pieței de masă a vehiculelor vehiculelor electrice. Dar noi vom încuraja toți operatorii din domeniu să folosească um, norma unică și vom examina metoda cea mai bună de a aplica această normă. Per i programmi eh, di ricerca. Pentru ceea ce privește programele de cercetare. Domnul Heller. Sunt de acord că inovarea și cercetarea sunt instrumente și aici voi răspunde și la întrebarea privind inovarea. Inovarea este fundamentală și de aceea Comisia va prezenta printre primele inițiative ale sale comunicarea în ceea ce privește inovarea alături de comisarul Grand Queen uh, lucrăm pe, la această comunicare, deci este o prioritate majoră pentru noi și deja în cadrul viitoarelor perspective financiare includem uh, și uh, abordarea inovării. Va trebui cu siguranță să revizuim anumite priorități și în buget va trebui să existe schimbări pentru a favoriza politica industrială, pentru că politica industrială este un element central al documentului UE 2020. Această voință politică va trebui să fie transformată în acțiuni concrete și, acest, uh, și pentru ca Uniunea Europeană să poată să aibă un sistem industrial competitiv, trebuie cu siguranță să permitem întreprinderilor să inoveze. Inovare fără cercetare nu se poate face și de aceea este o prioritate absolută dar nu eu sunt singurul pentru a lua această decizie. Nu știu deci care va fi uh, efectul acestei voințe ale mele, dar oricum eu doresc să, ca bugetul comunitar să, pentru cercetare și dezvoltare să crească pentru a promova proiectele actuale. În ceea ce privește competitivitatea întreprinderilor, despre care au vorbit mulți deputați, Uh, este chestiunea materiilor prime. Într-adevăr, este un subiect alarmant și multe ramuri ale industriei au lansat semnale preocupante și în ultimele săptămâni m-am întâlnit cu reprezentanții multor ramuri uh, um, industriale și aceștia mi-au exprimat preocupările lor în legătură cu realitățile din afara Uniunii Europene există situații de monopol în domeniul multor materii prime. Și după cum am spus și la întâlnirea de luni, care după părerea mea a fost foarte interesantă, s-au uh, lansat multe semnale pentru dezvoltarea industrială și toată lumea a fost de acord cu importanța dezvoltării industriei și IMM-urilor, după cum poate confirma și domnul președinte al Comisiei dumneavoastră, de pe urma uh, Uh, am plecat de la întâlnirea de luni cu convingerea că experții din sectorul industrial și actorii interesați, economiștii de asemenea, se regăsesc în strategia UE 2020 și în ideea trecerii de la un sistem economic foarte concentrat pe servicii și finanțe la un sistem economic și de dezvoltare mai echilibrat, în care să existe spațiu, un spațiu fundamental acordat industriei și IMM-urilor. Asta nu înseamnă că serviciile nu sunt importante, nu înseamnă că toate serviciile trebuie uh, înlocuite cu industrie, cu producția de bunuri, dar trebuie să echilibrăm situația pentru a nu se repeta situații ca cea cu care ne confruntăm și acum, din cauza unor alegeri de politică economică care nu au avut rezultatele uh, scontate. Și mi s-a, cineva a pus în discuție uh, relațiile cu țările terțe în ceea ce privește materiile prime nu este o întâmplare că s-a organizat întâlnirea de la Addis Abeba cu țările africane, pentru că, într-adevăr, în țările de origine ale materiilor prime se întâmplă lucruri ciudate. De aceea trebuie să punem problema materiilor prime. De aceea insist și v-am anunțat faptul că voi fi la Addis Abeba pentru a pune în discuție această problemă. Eu cred că noi, europenii, avem interes, interesul să dezvoltăm o politică în relația cu Africa, care să nu fie una de neocolonialism, ci o politică în favoarea dezvoltării țărilor africane, în favoarea stabilității politice în Africa, unde deci nu este interesul nostru să existe atâta corupție în unele țări africane, cum din păcate se întâmplă astăzi. Din potrivă, interesul nostru este ca situația să se schimbe, pentru că dorim să uh, putem fi competitivi în toate sectoarele industriale, inclusiv cea extractivă, și trebuie să dăm importanță calității, calității cunoștințelor noastre, know-how-ului managerilor și tehnicienilor care merg să lucreze în Africa cu mână de lucru de acolo. Și este o acțiune globală aceasta, o acțiune fundamentală în favoarea extracției materiilor prime pentru că materiile prime trebuie să facă parte dintr-un proiect politic în Africa. Când acum un an am organizat la Napoli două zile de lucru pe tema rețelelor transeuropene și raportul cu Africa, un lider african, african important mi-a spus trebuie să faceți mai multe eforturi în Africa pentru a construi infrastructuri și cu prezența dumneavoastră politică, pentru că dacă construiți o cale uh, ferată în deșert, de exemplu, veți fi primii care vă veți putea apoi să săpați în deșert să vedeți ce găsiți sub, uh, sub uh, nisip. Diavolo, eh, sempre eh, più sens. Deci, nu trebuie să venim cu valize pline de dolari pentru a corumpe funcționarii de acolo, ci trebuie să fim competitivi, trebuie să avem o acțiune politică. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Și pentru mine această temă, materiile prime, este prioritară. Materiile prime sunt fundamentale. Am mai anunțat ieri la conferință faptul că voi face o propunere de a defini o listă a materiilor prime care um, sunt uh, într-o situație de insuficiență și vom încerca să avem și programe pentru căutarea de materii înlocuitoare pe baza studiilor în vigoare, inclusiv din perspectiva mediului, după cum uh, pentru a oglindi o preocupare a unei, uh, unui deputat. Și vom ține cont, bineînțeles, de schimbările din afara Uniunii Europene. În ceea ce privește acum directiva privind întârzierile de plăți, mulțumesc uh, domnului Buticofer pentru că a abordat acest subiect în discuție. Știu că a avut deja loc o întâlnire a coordonatorilor și s-a ajuns la un acord de compromis în ceea ce mă privește. Eu cred că este un compromis bun cel la care s-a ajuns. Este important ca Parlamentul să aibă o acțiune diplomatică atentă în relația cu Consiliul pentru a putea să se ajungă la un text cu care Consiliul să poată să fie de acord. Eu cred că dacă Consiliul este de acord și, după cum am spus unor deputați, dacă Consiliul este de acord cu acest text de compromis, eu nu sunt împotriva lui. Bineînțeles, relațiile B2B trebuie să facă parte din strate- dintr-o strategie dar, după cum am spus, mai bine ele este um, inamicul binelui. Trebuie să ajutăm imm cât mai rapid, pentru că dacă dorim să atingem perfecțiunea imediat, cred că riscăm să ne confruntăm cu rezistență din partea statelor membre. De aceea, un text de compromis bun trebuie să fie acceptat de Consiliu. Eu colaborez cu mulți deputați pentru a putea ajunge la un acord uh, în prima lectură, pentru că toate instituțiile, Parlamentul, Consiliul și Comisia, să transmită un semnal ferm uh, pentru ieșirea din criză IMM-urilor. Deci B2B, dacă B2B este strategia, nicio problemă. Pentru mine, eh, prioritatea este să avem un text de compromis acceptabil, eh, care să poată să fie acceptat de către Consiliu. Mai putem discuta acest subiect um, cu altă ocazie direct, în privat. Andarea mai am întrebări, pot să trimit și răspunsurile în scris deputaților care, cărora n-am putut să le dau răspunsuri complete acum. Bineînțeles, rămân la dispoziția tuturor deputaților din Comisia pentru Industrie și pentru întâlniri individuale, dacă le solicitați. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu. Da- în primul rând, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, în al doilea rând că ați răspuns atât de corespunzător și în al treilea rând că, înainte de a face propunerea publică privind imobilitatea, ați prezentat această propunere comisiei. Mi se pare un lucru foarte bun. Mulțumesc și felicitări. Sperăm să colaborăm și pe viitor la fel de bine. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können starten. Dragi colegi, dragi colegi, propun să începem cu votul. darf äh, Sie bitten, dass wir jetzt zügig zur Abstimmung kommen. Vă rog să trecem la vot, pornesc la premiza că grupurile parlamentare au fost atente astfel încât să fie suficient membrii uh, aici, astfel încât lucrurile să fie corecte, să nu trebuiască să corectăm în uh, permanență. Primul vot este cel al uh, doamnei Podimata vor exista explicații de vot. Vă rog însă să păstrăm aceste explicații cât mai succintă, pentru că trebuie să ajungem la vot, altfel nu mai reușim. Doamna Podimata, vă rog, aveți cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să le mulțumesc tuturor, mai ales raportorilor din umbră care au participat la dezbateri și care au permis finalizarea negocierilor cu privire la revizuirea directivei referitoare la etichetarea produselor energetice. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect și aș dori să spun că l-am mai ridicat și l-am, l-am evidențiat și în expunerea de motive din document. E vorba de acordul cu privire la etichetare. Știți că, în conformitate cu acest acord, uh, sunt posibile doar trei categorii, trei clase energetice. A++, în conformitate cu articolul 10 alineatul 4, Uh, articolului 4 și considerentului 2 se prevede și o clauză de revizuire a acestei directive cel mai târziu în 2014. Deci, în cazul în care ar trebui să avem încă o subclasă energetică în etichetarea uh, produselor, deci una mai performantă decât clasa A++, înainte de anul 2014 și înainte de revizuirea generală a acestei directive, cred că Așa ar trebui să interpretăm decizia uh, luată în cadrul negocierilor cu Comisia, respectiv că vom avea o nouă clasificare, uh, o reclasificare a claselor energetice. Deci așteptăm ca Comisia, cu ocazia votului cu privire la uh, această directivă în plenară, să ne confirme această interpretare. Mulțumesc! keine Debatte. Mulțumesc, doamna Hasi, însă nu doresc să deschidem o dezbatere. Herra ähm, trilo... Mulțumesc, domnule președinte. În uh, discuțiile tripartite, Comisia ne-a spus oral că interpretarea la care se referea doamna Podimata poate fi acceptată de către Comisie. Eu am spus că Verzi sprijină acest compromis, deși este, sigur, nu perfect. E, de fapt, foarte departe de perfecțiune. Doamna raportor a făcut o treabă minunată, însă grupul Verzilor ar dori să existe o confirmare în scris din partea Comisiei a interpretării orale pe care uh, ne-a uh, dat-o cu ocazia negocierilor. Această interpretare, sperăm, va fi confirmată la plenară de către reprezentantul Comisiei și deci spre informare e o condiție sine qua non ca noi să sprijinim acest compromis. Mulțumesc! Bun, acum mai dau cuvântul Comisiei, doamna Priza. domnule președinte, doamnă raportor. Confirm, într-adevăr, interpretarea pe care a dat-o doamna Podimata, doamna raportor, și dacă într-adevăr trebuie revizuită clasificarea înainte de revizuirea directivei cadru, ă, trebuie să o facem de sus în jos. Vom vedea sub ce formă putem ă, face această confirmare în scris sau la plenară, ar fi poate mai simplu la plenară, însă aș ar fi mai simplu să o facem în scris. La plenară va participa domnul Oettinger, însă cu domnul comisar voi încerca să văd care este modalitatea cea mai potrivită pentru a asigura Parlamentul că e vorba de o singură interpretare posibilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu am participat la acest trialog care a durat ore întregi și ne recomand tuturor să fim de acord cu ceea ce s-a discutat, pentru că practic am discutat împreună foarte mult. Acestea sunt faptele și trecem acum la vot, raportul Podimata, cine este pentru? Vot electronic? Trebuie să votăm electronic, îmi cer scuze, votul este deschis. Închis. Iar rezultatul este unanimitate. Felicitări! Urmează raportul Țicău și aici au existat negocieri mari, nu trebuie să mai povestim nimic. Vot electronic, cine este pentru, va vota, votul este deschis. Îmi cer scuze, nu merge? Doriți să spuneți ceva, domnule Țicău? Meine Kollegen, wir müssen es nur dragi colegi, să trebuie să avem grijă, pentru că nu putem să dăm explicații, să începem dezbatere în legătură cu fiecare raport asupra căruia votăm. Pentru că altfel punem punctul pe ordinea de zi și îl dezbatem din nou. Doamna Țicău. Cred că acest raport este extrem de important pentru reducerea emisiilor uh, poluante uh, și pentru eficiența energetică, în special în sectorul uh, non-ETS și prin această directivă vom putea reduce facturile la utilități și crea locuri de muncă în economia verde. Mulțumesc tuturor colegilor! abstimmung ist eröffnet. Intervenție fără microfon, acum votul este deschis. Un card nu funcționează, haideți să vedem cum putem să rezolvăm acest lucru. Declar votul deschis, votul este închis. ...52, unul care nu funcționează, 53, deci unanimitate, felicitări! Vă mulțumesc! Trecem la următorul raport. Domnul Winkler este raportor. Există aici o listă de vot. La un moment dat există și o, um, un amendament oral. Deci vorbim despre amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Nu, îmi cer scuze. Este un compromis aici. Trecem mai departe la IMCO 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. se restinge, dar haideți mai bine să verificăm electronic, pentru că au fost destul de strâns. Votul este deschis? Încă o dată. Votul este deschis. Votul este închis. Iar rezultatele? Da, se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, acesta a fost rezolvat, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Nu. Ne întoarcem la 47, care a fost retras. Am uitat să spun acest lucru. Deci, compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80. Până 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 în, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot separat pentru 96. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101. Cu amendament oral. Amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 102, verificăm electronic, votul este deschis, votul este închis, se adoptă, se adoptă 102. 102. 103 acum. Acesta devine caduc. 104 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la considerente. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. Pentru. Împotrivă abținere. Se adoptă 9 pentru. Împotrivă. Abținere. Se adoptă 10 pentru. Împotrivă. Abținere. Se adoptă 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 12 pentru. Împotrivă. Abținere. Se adoptă 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Amendament oral din partea unei Manuel. La signora Merchis, că nu știa până la sombra. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, doamna raportor din umbră, doamna Merchis, nu poate să participe la reuniunea de astăzi, dar mi-a spus că la amendamentul 15 a fost un acord între toate grupurile politice, deci nu avem nevoie de vot pe părți. Și dacă îmi permiteți, vă pot uh, citi textul în limba engleză o distribuire inegală a resurselor poate uh, pune capete în dezvoltarea inovării și de aceea politica europeană în domeniul materiilor prime ar trebui să abordeze provocările cheie, mai ales pentru a asigura acces. Mulțumesc, domnule președinte. Iată care a fost textul pe care, care a fost convenit. Mulțumesc. Mündliche Änderungsantrag, stimmt dem zu? Amendament oral, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Cu aceasta am epuizat și acest punct. 16. 16. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, domnule Hofer, vă rog. Domnul Buticofer, intervenție fără microfon. La cifra 103 ați spus că acesta devine ca duc și nu am înțeles de ce. Pentru că IMCO 2 îl acoperă, Ce obțin așa scrie în uh, documentele mele. dacă IMCO 2 este adoptat, atunci 103 devine caduc. Așa scrie aici. Așa au stabilit raportorii și atunci respectăm acest lucru. Bun, deci trecem la votul final. Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Încă... Un vot pe în plus, uh, votul este închis și rezultatul este clar. Felicitări! Trecem acum la punctul 8 uh, din partea doamnei Harms. Aici este o problemă despre care vom mai vorbi, însă vom vorbi când ajungem la momentul respectiv. Au existat niște divergențe de opinie referitor la un anumit punct, însă hai să luăm lucrurile pas cu pas. Deci, începem cu 5, da? Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Devine caduc. Paisprezece. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Acesta devine caduc. Nu, îmi cer scuze. 31 pentru. Nu, îmi cer scuze, primul meu gând a fost cel corect. Deci, devine caduc 31. Trecem la 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Nu, 6, îmi cer scuze. 6. Pentru. Nu, 6 a fost înlocuit de un amendament oral care a fost înaintat de raportor. Îl cunoaște toată lumea, nu trebuie să-l mai prezentăm. Cine este pentru, pentru acest amendament oral? Cine este împotrivă? abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Partea a doua, votul este deschis, verificăm. Partea a doua, la 16. 16, partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Nu, nu. Încă o dată. Deci vom mai vota încă o dată. 16, partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 37. Pentru. Nu, devine caduc. Mulțumesc. opt. Și acesta este pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă a doua parte pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm a doua parte. Votul este deschis. Închis. Devine caduc. 17. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 7 și 18 sunt identice, votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Se înlocuiește cu un amendament oral. Nu, vom vota la 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Vot pe părți. Prima parte pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 43. Devine caduc. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum urmează punctul complicat. 8. La 8. Votăm. Da? Votăm la 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să adoptă. 1 devine caduc. 9 pentru. Deci 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum urmează 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 14, pe două părți, prima parte pentru... Nu. Îmi cer scuze. Am sărit peste compromisul 1, cel mai important. Era un semn atât de mare aici încât l-am sărit. Compromisul 1. Deci compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Um, am fost surprins că la acest subiect s-a putut să ajunge la un compromis. Trecem la 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Partea a doua devine caducă dacă prima parte este respinsă. Deci, partea a doua devine caducă. 5. Deci votăm la 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, Nu, îmi cer scuze, am sărit peste amendamentul 25. Considerentul 10, 25, pentru, împotrivă, Se adoptă. Trecem la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 28 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm la 28. Votul este deschis la 28. Închis. Se adoptă. Bine că am verificat. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu sunt sigur, dar cred că e adoptat. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Vot electronic. <coughs> Votul este deschis. Votul este deschis, vă rog. Votul este închis. Iar rezultatul este pozitiv, adoptat. Rezoluția legislativă și asupra acesteia votăm de electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Iar rezultatul este același. Deci se adoptă. Felicitări uh, raportorului. Raportul dumneavoastră a trecut, însă uh, este o situație dificilă. Doamna Harms, aveți cuvântul. Vă mulțumesc că mi-ați mai dat încă o dată cuvântul, domnule președinte. Poate că ați uh, observat că eu am votat împotriva propriului raport prin uh, voturile colegilor din grupul parlamentar. Am făcut acest lucru cu uh, neplăcere pentru că consider că discuția despre raport a fost una foarte interesantă, că problema este conștientizată referitoare la um, uh, problema uh, din Bulgaria care a devenit tot mai acută. Este clar că în Bulgaria nu există niciun fel de uh, finanțare pentru depozitarea finală a acestor deșeuri nucleare. Uh, deșeurile sunt exportate din Bulgaria către Rusia uh, și aceasta este până una alta o șosea cu sens unic. Acest lucru mi s-a părut uh, important de a fi subliniat în dezbatere, o dezbatere necesară, mai ales uh, dacă este să vorbim despre uh, directiva finală uh, pe care o vom discuta cu domnul Oettinger, iar în a doua parte a dezbaterii ne-am uh, confruntat cu o altă problematică și anume pentru ce să investim în Bulgaria noile milioane dacă ele nu deservesc scopul direct al decomisionării de la Cozlo 2. Uh, părerea mea este că acești bani ar trebui să fie investiți exclusiv în inovarea rețelelor, în eficiență energetică și în uh, energie alternativă energie regenerabilă, am încercat să subliniez acest lucru, iar majoritatea comisiei condusă de um, raportorii din umbră nu a dorit acest lucru. Vom mai avea șansa să votăm încă o dată asupra acestui lucru în plenară, însă doresc ca în grupurile parlamentare să se clarifice dacă această clarificare nu trebuie să fie susținută și de alți deputați. Vă mulțumesc pentru atenție! Danke sehr für diese Klarstellung. Mulțumesc pentru această clarificare. Acum știm de ce s-a votat în acest fel. Cu aceasta am încheiat voturile și putem trece mai departe. Am putea trece mai departe. Was Ah, ja. ähm, Punkt 9 mit einem Review. Der Kollege Remek Punctul 9, uh, colegul Remec este prezent cumva? Îmi cer scuze, nu v-am văzut. Are cuvântul? Uh, uh, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați putea să continuați conversațiile în afara sălii și dacă i-ați permite colegului Remec să ia cuvântul. Deci, cine dorește să părăsească sala, o, o e rugat să o facă în liniște pentru a-i permite raportorului să ia cuvântul. Doamnelor și domnilor, vă rog să ieșiți în afara sălii de reuniune pentru a continua discuțiile individuale. The discussion is open to, to number nine. Mr. Remek, the floor is yours. Domnul Remek, aveți cuvântul. A chtěl bych se proto omezit jen na pár krátkých úvodních poznámek. Všichni dobře víme, Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Držicové navigace. Všechny dostupné informace ukazují, že rozhodující hráči v tomto směru nebo chcete-li konkurenti nu doar Statele Unite, ci și Rusia și alte țări, cum ar fi China sau India, Uh, sunt uh, concurenți ai noștri în acest domeniu. Raportul meu are obiectivul de a arăta ceea ce s-a făcut până acum și ceea ce mai trebuie să facem pentru a fi uh, competitivi, independenți și a avea succes. E evident că este un proiect ambițios, uh, scump și pune probleme. Suntem deja în uh, întârziere, am avut probleme de finanțare și e dificil să găsim mecanismele și sistemele de necesare de finanțare încă nu sunt independenți în, în, pentru lansarea sateliților. prețurile tuturor serviciilor conexe cresc și uh, concurența este acerbă. Uh, concurenții noștri sunt din ce în ce uh, mai eficienți uh, și uh, avansează într-un ritm mai rapid decât noi. Dar statele și statele membre încă nu au uh, sigur, suficientă siguranță politică, dar doresc să promoveze totuși acest proiect. Și eu țin la acest proiect și de aceea, dar doresc ca raportul meu să respecte opiniile diferitelor, diferitelor colegi, diferitelor grupuri politice, de aceea pune mai multe întrebări decât dăm răspunse, răspunsuri. Uh, deci, punctele dumneavoastră de vedere uh, vor fi importante pentru mine pentru că doresc să mă asigur că rezultatul raportului va fi acceptabil pentru majoritatea colegilor. Doresc să spun ce pași trebuie să facem pentru ca programul european um, satelitar să contribuie la menținerea Uniunii Europene printre statele cu tehnologii avansate, să ne spărească securitatea, uh, competitivitatea, să Uh, contribuie la crearea de locuri de muncă și uh, la creșterea nivelului de trai al cetățenilor europeni. E vorba de un sistem uh, foarte de infrastructură foarte generos care poate să ajute în toate sectorile vieților europenilor. De aceea trebuie tratat astfel. Nu e vorba de un proiect sectorial. Sunt convins că acest proiect este necesar, de aceea merită să căutăm toate posibilitățile, toate căile pentru a depăși dificultățile actuale. Mulțumesc! Darf mich ganz herzlich bedanken. Și eu să vă mulțumesc. Colegul Hoziș, colega Hol s-a înscris la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Remec pentru documentul de lucru pe care l-a întocmit. Are meritul de a fi foarte clar, foarte limpede și pune întrebări foarte interesante uh, care ne sunt adresate. Uh, o parte dintre ele sunt într-adevăr foarte importante. Uh, la unele ne-am uh, referit la, uh, le-am fost adresate domnului Taiani în această dimineață. Din păcate nu am primit răspuns și sper că de-a lungul dezbaterilor cu el să avem mai mult succes. Mă întrebam dacă ar trebui să ne punem întrebarea dacă avem o analiza aprofundată a obiectivelor Galileo și a rezultatelor pentru noi. Și cred că domnul Remec, în documentul său, pune degetul pe rană, pentru că ne spune că nu mai există niciun fel de obiectiv comercial pentru Galileo, pentru că uh, calendarul este um, uh, în, aș, stă în așa fel încât uh, Galileo intră în concurență cu uh, aceleași uh, sisteme ale uh, Chinei și ale Indiei. Și apoi, în uh, ce privește uh, latura tehnologică, Galileo pierde tot datorită calendarului. Deci, până la urmă, acest proiect uh, ar aduce capacități de satelitare Europei, dar mă întreb dacă Uh, în uh, aceste vremuri de restriște e nevoie de, de un astfel de proiect. Care sunt rezultatele pe care le așteptăm de la acest proiect uh, față de alte proiecte de infrastructură în care am putea să investim bani? Apoi mai există elemente care nu figurează în document Uh, formularea este foarte vagă. Uh, când uh, Parlamentul a acceptat proiectul la Galileo și a votat pentru prima dată pentru acest parteneriat public-privat, foarte enfatic s-a spus că e vorba de un proiect civil, în scopuri civile. Și poate că există o agendă ascunsă aici, având în vedere că Galileo a, și-a pierdut puțin din utilitate. Și mă întreb dacă nu am putea, în raport, să spunem lucrurilor uh, pe nume. Pentru că există zone gri uh, pentru care Galileo ar fi uh, interesant. De exemplu, securitatea pentru operațiunile de menținere a păcii. Uh, pe mine mă îngrijorează faptul că nu se vorbește de anumite aspecte și iată ne avem, aflăm în fața unui uh, proiect care și-a pierdut din interesul uh, uh, inițial și cred că există oameni în anumite zone din Europeană în care, uh, care și-ar dori ca proiectul să meargă în altă direcție. Mai am o întrebare în legătură cu securitatea sistemului și aceasta din două puncte de vedere. În primul rând, aspectele legate de securitatea tehnică. Cu toții ne-am dat seama în ultimile săptămâni că natura e încă în stare să ne surprindă și s-ar putea ca uh, radiațiile uh, să creeze interferențe și să pur și simplu să uh, facă ca sateliții să devină neoperaționali și mă întreb dacă s-a făcut o analiză a riscului din acest punct de vedere pentru că cu toții devenim dependenți de astfel de asistențe și ar trebui să știm care sunt uh, limitările sale fizice și riscurile uh, la care e supus un astfel de uh, sistem. Apoi, o altă întrebare legată de interferența politică. Domnul comisar Tajani nu mi-a răspuns la această întrebare, însă la audiere i-a fost pusă o întrebare în legătură cu rolul Chinei, care în mod normal ar fi trebuit să coopereze cu noi uh, în ce privește programul Galileo, dar care de fapt a refuzat să elibereze culoare uh, de spectru uh, în care Galileul, sistemul Galileo ar putea opera. Și devine uh, o problemă din ce în ce mai gravă, o, un, uh, o, o divergență diplomatică și eu aș dori să știu care, dacă au fost înregistrate progrese de la audierea din luna ianuarie. Și care sunt măsurile care sunt prevăzute, cum vom proceda și care va fi atitudinea uh, comitetului director în ce privește implicarea uh, Chinei în acest uh, proiect. Și, în fine, cred că e foarte important să avem uh, control parlamentar asupra acestui proiect, într-o măsură cât mai mare cu putință. Și mă bucur de faptul că am avem, avem acest acord, amendament de compromis și faptul că un membru al uh, Parlamentului European poate să participe la uh, comitetul director chiar dacă nu are capacitatea de a vota. Însă, cred că ar trebui să uh, rugăm uh, Comisia să facă ca acest proiect comun să fie mai transparent și am dorit să primim uh, documentele, pentru că în trecut, când parlamentarii europeni au participat la reuniuni, au primit documentele pe loc, deci nu au putut să se pregătească pentru a pune întrebări pertinente. Și deci, cred că ar fi bine dacă am exercita presiune pentru a spori controlul nostru Uh, democratic. Însă, încă o dată, acest document este foarte util, este o analiză clară, uh, cuprinzătoare și mă bucur de felul că uh, putem să folosim acest document ulterior și pentru raport. Colegii Glante. Domnul Glante. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Remec, care a pus probleme foarte interesante și foarte importante. Doamna Hall le-a trecut și ea în revistă, astfel încât eu pot să fiu foarte succint. Cred că problema cea mai mare este finanțarea. Ea nu vizează doar Galileo, ci și uh, GNSS-ul, o problemă pe care am discutat-o înainte. În urmă cu câteva săptămâni, am văzut uh, ce se poate face cu un buget pentru 14 sateliți. Uh, am întrebat comisia dacă poate să își țină promisiunile. Uh, e clar că în prezent, dacă folosim aceste sisteme de navigație prin satelit, e doar datorită uh, americanilor uh, și problema cu acest uh, program Galileo e că, de exemplu, programele de urge, serviciile de urgență nu pot fi sunate în urmă cu câțiva ani am avut un proiect în comun cu China, uh, relațiile erau mai bune pe atunci uh, și știm că, uh, în ciuda prieteniei cu chinezii, am constatat că în ultimul timp China a fost foarte lașă, ne-a părăsit în acest proiect și o parte din componentele care inițial era asigurată de China nu mai poate fi folosită, pentru că, încă o dată, China ne-a părăsit. China folosește aceleași frecvențe ca și noi și vom avea această discuție foarte interesantă. Am avut același tip de dezbateri și cu americanii, uh, pentru că doream să știu care sunt problemele care pot apărea pe viitor. Iată întrebări foarte importante. Uh, sper că ce spunea domnul comisar uh, Tajani de dimineață rămâne de actualitate, respectiv faptul că proiectul Galileo este foarte important pentru el și că urmează să ne furnizeze informații ulterior. Știu că nu putem să dau dăm publicității într-o reuniune publică toate amănuntele, însă poate că uh, dacă ne-am întâlnit doar câteva persoane cu el, am putea primi informații uh, importante, pentru că am impresia câteodată că în jurul unui astfel de proiect domnește așa un uh, secret, or să nu uităm că e nevoie și de acordul colegilor. Dacă nu avem toate informațiile, nu avem cum să, să fim eficienți. Velice přehledným způsobem nastínil Ați descris în document în mod foarte clar toate problemele legate de Galileo. De aceea, <clears throat> trebuie să spun uh, că mă regăsesc în uh, opiniile dumneavoastră în mare parte. Dar în ceea ce privește dubile noastre, aș vrea să menționez următoarele lucruri. Eu cred că trebuie să continuăm să promovăm acest sistem. În primul rând, pentru că E vorba de, o de, de tehnologii, de cunoștințe tehnologice și proprietatea acestor cunoștințe tehnice și trebuie să fim independenți de sistemele extraeuropene. Acest lucru este foarte important. Într-o bună zi, dacă nu, riscăm să ne regăsim fără astfel de tehnologii pentru că proprietarii lor le vor folosi în alte scopuri, dacă suntem dependenți de alte tehnologii, de tehnologii extraeuropene. Ne aflăm uh, într-o poziție destul de unică pentru că așteptăm uh, un uh, alt raport uh, din partea din partea Comisiei uh, Europene și această așteptare ne dă posibilitatea să discutăm. Eu sprijin ideea uh, că sistemele de navigație prin satelit să fie construite și uh, raportul REMEC ne va permite cu siguranță, va ajuta la reușita acestui proiect. Mulțumesc! Uh. Domnul Lambert, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze față de domnul Reimec pentru că, din păcate, nu am avut timp să citesc uh, documentul său. Îi mulțumesc pentru înțelegere, însă trebuie să citesc documentul. Câteva cuvinte în legătură cu starea, situația în care ne aflăm dacă ar trebui să lansăm programul astăzi, sincer, sau dacă ar trebui să ne dăm votul, cred că nu am uh, mai face la fel ca în trecut, pentru că e vorba de investiții enorme. Însă nu mai putem să dăm înapoi. Deci s-au decis foarte multe lucruri, proiectul a fost lansat și deci nu mai e cale de întoarcere. Deci, cred că trebuie să încercăm să facem ce putem cu ce avem. Și Într-adevăr, am putea spune că e vorba de un uh, sistem uh, care uh, copiază modelul american și alte sisteme. Trebuie să ne punem întrebarea care ar putea fi avantajul nostru competitiv. Apoi, în ceea ce privește procesul și evaluarea lui, e foarte interesant pentru că va fi vorba de primul program industrial care va fi gestionat și derulat de către Comisia Europeană. Și pentru mine acest program e interesant, mai ales din această perspectivă. Nu avem cum să eșuăm Eh, nu avem dreptul să eșuăm și câteodată Parlamentul European pare să fie ultimul apărător al unor acțiuni comune europene în multe domenii. Și noi, eh, pe acest plan, suntem aliatul Comisiei și trebuie să arătăm tuturor că e un sistem care va funcționa, pentru că va trebui să derulăm acest program industrial împreună și e un prim pas și eh, pe viitor vom mai avea astfel de procese. Deci trebuie să ne gândim mai ales la felul în care derulăm proiectul. Deci nu uh, facem, uh, nu trebuie, nu avem voie să facem greșeli. Deci dacă proiectul ar eșua, Comisia și Parlamentul, într-o măsură mai mică, Parlamentul vor ieși uh, foarte prost din această afacere. Deci, cred că trebuie să ne gândim mai puțin la partea tehnică și să ne gândim mai mult la, uh, la derularea procesului. Din acest punct de vedere, o să revin cu observații după ce voi citi documentul. Mulțumesc. Colegul Toznovski. Mi připojuji ke všem kolegům, kteří... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să mă alătur tuturor colegilor care au, l-au felicitat pe colegul Remec acest program este atât de scump, atât de generos și atât de, ma, de, de extins, încât trebuie să discutăm mult despre acesta. Am citit despre originile proiectului și eu cred că greșeala s-a făcut la început, la inițierea proiectului, pentru că se vorbea atunci despre un proiect uh, care se vroia în competiție cu GPS-ul. Dar Și eu sunt de acord uh, cu doamna Hol și ceilalți colegi uh, că acest sistem nu trebuie să fie doar un sistem de navigație din satelit pentru a ști unde am făcut naufragiu pe mare, ci trebuie să se folosească acest program și pentru construirea altor capacități, capacități de cercetare. Deci, E vorba de infrastructuri foarte importante pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim cum vom putea folosi toate informațiile pe care le putem obține grație acestui uh, proiect, acestui sistem de sateliți. Cu siguranță vom putea folosi aceste informații în scopuri de securitate Știm că, deocamdată, um, în unele domenii nu putem obține suficiente informații și aici nu mă refer la domeniul militar. Și pentru sistemele civile acest program poate fi foarte important. Acest proiect poate fi important în multe aspecte ale vieții europene și ale activități um, activității economice. De aceea trebuie să schimbăm abordarea noastră și să vorbim despre Galileo ca despre un proiect de infrastructură. Aș dori să sprijinim cât mai mult acest proiect Poate am făcut o greșeală la început, în momentul în care am dorit să-l concepem ca un uh, proiect în competiție cu alt proiect. Dar acest proiect este unul de infrastructură și trebuie sprijinit. Mulțumesc. Colegul Odi. Domnul Odi. Mulțumesc, doamne președinte. Foarte pe scurt. Proiectul Galileo reprezintă un eșec al sectorului privat Pare că e o problemă tehnică cu microfonul domnului Odi. Da, îmi cer scuze, spun. Da, scuzați-mă, vorbeam la celălalt microfon. Deci, proiectul Galileo reprezintă un eșec al sectorului uh, privat, care față de planul inițial de afaceri și-a dat seama că veniturile uh, scontate nu uh, uh, acopereau uh, cheltuielile foarte riscante și el a trecut de, deci în domeniul public. Având în vedere perioada de criză prin care trecem, cred că Comisia nu e suficient de vorbăreață. Domnul comisar ne-a spus că există voință politică, avem un raport din proprie inițiativă care exprimă punctul de vedere al Parlamentului, Parlamentului, însă cred că Comisia, cu expertiza, cu experiența sa, trebuie să liniștească Parlamentul și cetățenii, pentru că dacă ajungem la un eșec pe acest dosar, pentru că nu avem uh, finanțare, pentru că din punct de vedere tehnologic, din cauza frecvențelor și așa mai departe, atunci va fi o adevărată lovitură pentru Uniunea Europeană care trece încă o dată printr-o uh, perioadă de restriște. Deci miza politică este foarte mare care depășește uh, mizele de ordin științific și tehnic. Și aș dori ca Comisia să uh, fie transparentă și să trateze frontal acest dosar care este foarte important pentru credibilitatea Uniunii Europene și uh, capacitatea sa de a derula proiecte de anvergură. Vă mulțumesc! Anmerkung hinterher schieben. Auch Vreau să fac și eu o observație care se adresează și comisiei în calitate de întrebare. Colegii au spus pe bună dreptate că acesta este unul dintre pro- puținele proiecte europene comune și cred că uh, este un lucru foarte bun. Trebuie să ținem minte acest lucru mereu, pentru că dacă acesta nu funcționează, putem să ne punem întrebări dacă vom mai avea curajul vreodată să dezvoltăm un asemenea proiect. De aceea trebuie să-l facem să funcționeze. În al doilea rând, uh, proiectul a ajuns într-o anumită etapă de progres. Nu ne găsim la zero, de aceea o întrebare importantă. Cum putem să procedăm cu stadiul la care am ajuns și cu problemele pe care le avem? Cum le abordăm? Și mă interesează ce ne poate răspunde Comisia în acest sens. Trebuie să um, achiziționăm noi sateliți, când și câți, care este situația costurilor. Știu că lucrurile sunt dificile și că problemele apar cu cât avem mai multe informații, însă dacă avem susținere, atunci este nevoie și de o informare cât se poate de clară. Și colegii au întrebat pe bună dreptate cum stau lucrurile cu rachetele da, cu rachetele acestea uh, purtătoare. Sunt întrebări de detaliu, într-adevăr, dificile, dar sunt foarte importante pentru o analiză finală. Așa încât aș vrea ca Comisia să ne răspundă la o parte din întrebări măcar. Altfel, poate că ar trebui să ne gândim dacă nu vom putea să avem ocazia vreodată să discutăm mai pendelete toate aceste aspecte, să creăm o asemenea ocazie. Uh, haideți să mai răspundă întâi, să mai să adreseze și Angelica Nibler o întrebare însă înainte. Domnule președinte, am cer scuze că intervin atât de târziu în discuție, însă observația dumneavoastră uh, a prelejit această dorință de a mea de a mai lua încă o dată cuvântul. Și anume, cred că este foarte important acest lucru pentru noi în Parlament să transmitem un semnal cât se poate de clar. Nu că Galileo ar fi un, pur și simplu un pilot proiect, un proiect pilot, ci dacă noi în Europa nu reușim autonom să ne poziționăm cu această infrastructură, atunci cred că la nivel internațional avem puține șanse de a fi luați în serios. Și Galileo este un asemenea caz clasic. Dorim să avem propriul sistem de navigație prin satelit european, așa cum au americanii, așa cum uh, dezvoltă chinezii și cum uh, au făcut și rușii. Deci dacă dorim să avem o oarecare pondere internațională, atunci în domeniul infrastructurii trebuie să avem o abordare amplă, trebuie să avem curaj și să abordăm lucrurile în mod consecvent, acesta este semnalul pe care trebuie să-l transmitem noi, iar întrebările pe care le-ați formulat dumneavoastră, domnule președinte, sunt foarte importante pentru că, într-adevăr, proiectul trebuie să funcționeze în mod operațional, trebuie să progreseze și, uh, da, trebuie să ne asumăm răspunderea și în fața colegilor care susțin alte proiecte, trebuie să le oferim sprijinul și uh, să oferim finanțarea pe termen lung, ca și în cazul Galileo. Permiteți-mă acum să dau uh, cuvântul Comisiei. Nu știu cine va răspunde și în ce ordine. Vă rog. Este... Uh, eu sunt domnul uh, Bernhard Schmidt eh, din partea comisiei. Nu știu cine ar fi trebuit să... Uh, a, colegul care ar trebui să vorbească în locul meu uh, nu a avut acces uh, pentru că nu are și a pierdut cardul și nu reușește să intre în Parlament. Practic nu are badge-ul. Deci, reprezentantul competent al comisiei nu poate să intre pentru că nu are badge-ul. Bine, vă mulțumesc pentru această indicație. Mulțumesc că încercați să răspundeți dumneavoastră la întrebare. Da, cred că vom putea să vă răspundem și noi la întrebările dumneavoastră. Numele meu este Berhard Schnitker. Lucrez uh, în um, biroul Galileo unii dintre dumneavoastră mă cunosc deja, domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor. În numele Comisiei sunt cât se poate de răspunzător pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a participa la această dezbatere. În anumite luări de cuvânt uh, s-a uh, abordat această temă și anume că ne aflăm în fața unei decizii foarte importante și anume cum va arăta sub, uh, viitorul Galileo, uh, să continuăm acest proiect, da sau nu. Am putea să ne pune, să putem să ne gândim că am putea să ne fi pus această întrebare, așa cum spune și domnul Lambert, acum 2-3 ani, când uh, finanțarea pentru faza inițială de configurare um, a fost uh, alocată. Poate că atunci ar fi trebuit să facem acest lucru. În prezent trebuie să ne punem întrebarea cum dorim să continuăm acest proiect, pentru că nu are niciun sens să cheltuim 3,4 miliarde de euro pentru că apoi uh, 13 ani, când vor fi lansați sateliții în spațiu, uh, să trebuiască să fie înlocuiți și noi să constatăm că nu mai avem bani la dispoziție. Cred că nu numai cetățenii, ci și industria așteaptă uh, un semnal clar politic din partea noastră și anume că noi, în Europa, dorim ca acest proiect să fie finanțat pe termen lung. Și pe termen lung înseamnă în următorii uh, șapte ani, deci în cadrul financiar uh, următor de șapte ani, pentru că numai așa industria va uh, face investițiile necesare pentru a obține un maxim de câștig din acest proiect. Acest lucru anticipând Însă dacă îmi permiteți să revin la raportul domnului Remec, uh, respectiv la documentul de discuție, în acest context doresc să fac o primă observație și anume putem să răspundem detaliat la diversele întrebări care sunt adresate în acest document, însă cred că un subiect uh, este foarte important și ar trebui să mai fie completat și anume cel al utilității economice și uh, doresc să mă alătur observației doamnei Hall. Într-adevăr, ne aflăm acum în fața unei dileme și anume um, ne um, raportăm la alte proiecte și la alte cheltuieli și întrebarea este unde se găsește Galileo în acest context. Trebuie să uh, investim bugetul nostru mic în Galileo sau în alte proiecte de infrastructură? Aceasta este o întrebare pe care trebuie să o abordăm și am și făcut-o în cadrul comisiei. Domnul Tajani a uh, spus de asemenea în această dimineață că și dânsul uh, dorește să răspundă la această întrebare a utilității economice și să o discute în cercul strâns cu dumneavoastră, mai ales în um, cadrul GIP. Noi am elaborat studii în cadrul GIP, uh, avem informații care au rezultat în urma studiilor și din punctul nostru de vedere, Galileo nu trebuie să fie uh, privit ca o problemă de finanțare continuă, ci ar trebui să ne gândim că este un as pe care îl are în mânică, mânecă Uniunea Europeană, un as care va duce la creștere economică și de aceea nu vorbim despre uh, bani cheltuiți fără niciun scop, ci despre o utilitate economică, o infrastructură care va duce la o creștere um, ulterioară, la ocupare și la avantaje materiale și nemateriale. Deci aceasta va fi provocarea cu care ne vom confrunta Sper că în, prin comunicare și cu ajutorul domnului Remec și a raportului său vom putea să dovedim că Galileo este de o mare utilitate pentru Uniunea Europeană. Doresc uh, să, după ce am abordat latura economică, să uh, vorbim și despre alte argumente care sunt importante în cadrul acestei dezbateri, și anume dimensiunea neeconomică, capacitatea pe care trebuie să o demonstrăm că Europa este capabilă să pună pe picioare un proiect atât de complex. Și permiteți-mi să revin asupra unui lucru care a fost menționat în această dimineață. Poate că nu este vorba despre cele mai noi și cele mai uh, cele mai noi tehnologii, uh, mă refer aici la ceasurile uh, nucleare, însă uh, amploarea și complexitatea proiectului uh, reprezintă o provocare pe care numai puține state din lume uh, o pot accepta. Statele Unite ne-au dovedit că ei pot să gestioneze o asemenea complexitate. Nu vreau să discut acum despre asemenea întrebări strategice, pentru că trebuie să ne întrebăm dacă industrii centrale, precum telecomul sau sectorul bancar, uh, Uh, dorim ca aceștia să fie uh, dependenți de o infrastructură pe care noi nu o putem gestiona, cred că este o întrebare importantă, este un punct care ar trebui să fie uh, discutat în avizul, în raportul domnului Remec. Cam atât referitor la acest lucru. În raportul domnului Remec ați adresat și alte întrebări concrete și asupra acestora ne putem apleca dacă vom avea suficient timp. Mulțumesc și înainte de a-i da cuvântul domnului Remec, doresc să vă încurajez într-un anumit sens. Există cercuri în care se poate discuta despre această chestiune mereu, însă aș vrea poate să ne reușim să ne întâlnim cu un reprezentant al comisiei care uh, lucrează în acest domeniu și este specializat pe acest lucru. Aș dori să introducem, deci, încă o dată un punct pe ordinea de zi pe această temă pentru a mai discuta o jumătate de oră sau o oră în detaliu despre acest punct. Pentru că trebuie să primim niște răspunsuri cu cifre și pentru colegii noștri este important să existe și traducere pentru ca toți colegii să poată urmări lucrurile. Putem face acest lucru la începutul sau la sfârșitul unei întâlniri, astfel încât să participe doar cei care sunt într-adevăr interesați. Și vă rog, haideți să facem acest lucru, pentru că am impresia că uh, se creează o anumită stare de incertitudine. Pe de altă parte, ați explicat că este vorba despre un proiect cât se poate de, uh, de important la nivel comunitar. Deci, dacă nu reușim să înaintăm acum, uh, domnule Remec, raportul dumneavoastră este doar un prilej pentru a spune haideți ca în următoarele săptămâni să mai stabilim o dată pentru ca întrebările care au fost adresate deja, plus întrebările suplimentare ale colegilor, să își găsească un răspuns. Pentru aceasta nu avem nevoie de comisar, ci de cel care, în comisie, cunoaște toate detaliile, pentru a nu primi niște răspunsuri generale, ci unele mai precise. Știu că este foarte dificil, însă cred că și dumneavoastră înțelegeți că pentru uh, a avea aprobarea Parlamentului este foarte necesar să avem toate informațiile și uh, doamna Hall dorește să mai intervină înaintea domnului Remek, Doamna Hall. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de propunerea dumneavoastră pentru că chiar dacă Comisia n-a răspuns la o serie de întrebări, au rămas foarte multe întrebări care nu și-au primit răspunsul. Mă gândesc, de exemplu, la problema securității sistemului, mai ales în uh, situații precum catastrofele naturale sau ce se întâmplă cu China. Iată o întrebare la care comisarul nu ne-a răspuns și având în vedere că persoana competentă de la comisie lipsește, uh, cred că ar fi bine într-adevăr să continuăm această dezbatere. Am dorit să avem o aducere la zi cu privire la China, uh, dacă s-a eliberat spectrul sau nu. E o informație utilă pe care ne-am dorit să o primim chiar acum, dacă se poate. Mittlerweile ist die Karte eingetroffen und damit între timp a sosit carta și cu, uh, cardul de acces și cu acesta a sosit și reprezentantul comisiei, însă este dificil pentru că nu a auzit întrebările care au fost adresate, dar poate puteți da câteva răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte în uh, trialogul dipartit, în, în urma acestui uh, dialog, ne-am dat seama că intrarea la Parlament uh, e o problemă dacă ți-ai uitat cartul acasă. Bernard, din câte am înțeles, a răspuns o serie de întrebări. Mă refer mai mult la unele dintre ele. Partea bugetară e foarte importantă, însă, înainte, domnule președinte, suntem întotdeauna la dispoziția dumneavoastră și ne-am bucurat să avem o dezbatere ulterioară. Ne bucurăm de propunerea dumneavoastră Uh, nu știu dacă nu ar fi posibil ca secretariatul să ne transmită în scris o serie din întrebări pentru ca noi să ne putem pregăti înainte. Cred că astfel dialogul avea de câștigat, deci ar putea fi îmbogățit. Însă, în orice caz, uh, am dorit să organizăm o astfel de întrevedere. Uh, întrebarea legată de China. Permiteți-mi să spun ceva legat de frecvențe. Frecvențele e un, sunt un domeniu în care atunci când uh, se folosesc sisteme terestre sau uh, aeriene, sistemele trebuie coordonate și e o problemă care se negociază în permanență. Nu se uh, bate în cuie o situație pentru că majoritatea sistemelor evoluează, apoi noi tehnologii intră pe piață și trebuie găsite frecvențe și pentru ele. Și e clar că nu avem un arbitru la nivel mondial care să Uh, dicteze. Însă, în orice caz, trebuie să avem și sisteme de protecție pentru a ne asigura că nu există bruiaje între sisteme. Deci, iată, e un proces în evoluare, e un proces general. În, acest în subiectul care ne interesează, pentru a ne asigura că nu există interferențe între sisteme, există o problemă uh, legată de semnalele guvernamentale. Uh, PRS-ul trebuie, protej- trebuie protejate din uh, probleme de securitate națională. E vorba de procese de negocieri bilaterale care au au loc în afara proceselor care sunt uh, negociate la ONU sau alte instanțe uh, organizate uh, care se ocupă de uh, aceste frecvențe, de exemplu Organizația Internațională a Telecomunicațiilor. Deci avem acum discuții bilaterale cu Suna, SUA, China, India, uh, Japonia și Rusia. După cum știți, uh, negocierile cu SUA au fost încheiate cu succes, însă ele sunt încă în curs avem o anexă la acordul cu SUA, în care există stipulări tehnice și avem astfel de dezbateri și cu partenerii din China pentru a uh, proteja semnalele guvernamentale. Uh, situația cu China, negocierile rămân problematice. După cum știți, președintele Barroso a scris uh, premierului chinez a primit un răspuns, însă vor avea loc uh, întruniri tehnice înainte de vacanța de vară pe acest subiect, însă, încă o dată, e o problemă complexă și rămâne la fel, mai ales datorită faptului că nu am reușit să obținem progrese în trecut, de ambele părți. Sistemele au evoluat în licitațiile publice și dacă dorim să ajungem la un compromis cu chinezii, uh, trebuie ca cineva să facă schimbări de infrastructură, uh, ori noi, ori ieri. Și aceste schimbări sunt întotdeauna foarte uh, costisitoare. Deci e clar că ambele tabere nu prea vor să facă concesii, însă s-ar putea să suferim, mai ales din punct de vedere financiar. Noi însă credem că suntem optimiști, credem că există încă opțiuni posibile. Am făcut uh, sugestii partenerilor din China în legătură cu o soluție, uh, soluție rapidă. Sperăm să obținem astfel de progrese rapide pentru că ne aflăm în faza timpurie a uh, proiectului Galileo și cred că am putea să continuăm mai repede. Dacă până la finele anului nu obținem progresele scontate, atunci e clar că vom ajunge la o agravare a situației și va trebui să Uh, o rezolvăm. Până la urmă, inginerii vor trebui să se pună la masa negocierilor și să găsească o soluție. Deci uh, trebuie să ca voința politică să uh, fie pusă în mâinile lor și de aceea președintele Barroso a ales această opțiune de a-i scrie premierului chinez pentru a fi foarte clar în legătură cu așteptările noastre. Situația din China este complexă pentru că lansarea proiectului în China depinde de frecvențele interguvernamentale și, din câte am constatat, influența guvernului în ce privește pe AUL este foarte limitată și Ministerul de Științe și Transporturi din China, interlocutorul nostru, se pare că are probleme mari de organizare. Și de aceea am ajuns la acest nivel uh, al premierilor și de aceea domnul Barroso a scris chinezilor. Dacă mai doriți să vă dau răspunsuri la alte întrebări, uh, cu mare plăcere. Uh, Angelica Nibler wollte noch kurz. Doamna Nibler dorea scurt. Nu. Să mai intervine? Nu, nu, nu. Uh, îi dau atunci cuvântul domnului Remec, dacă dorește să mai ia încă o dată cuvântul. Děkuji, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi putea să răspund la toate întrebările la o parte dintre acești, acestea s-a răspuns, dar nu sunt eu persoana cea mai competentă pentru a răspunde la altă parte dintre acestea. Aș dori să vorbesc despre diferite propuneri, de exemplu, propunerea de a organiza o întâlnire specifică la nivelul uh, membrilor acestei comisii sau uh, cu participarea membrilor altor comisii pe această temă. Da, sprijin această idee. Eu și echipa mea pot să organizez o astfel de întâlnire, pot să pregătesc și uh, punctele de discutat. Deci sunt în favoarea organizării unei astfel de discuții. Doresc să mai spun și că apreciez uh, cele spuse de doamna Nibler. Mi-a plăcut modul în care și-a formulat argumentația în favoarea programului Galileo, de exemplu, pe lângă toate celelalte întâlniri pe care le-am organizat, am participat și la o întâlnire a, reprezent, cu reprezentanții sistemului american GPS, pentru că, dar având în vedere că această discuție a fost off-record, nu pot să vă dau detalii, dar am pus la această întâlnire următoarea întrebare. Credeți că ar putea exista un program global de navigație prin satelit. E posibil din punct de vedere tehnic acest lucru. El mi-a spus că ar fi posibil, dar când am întrebat care sunt obstacolele în uh, calea acestei posibilități, uh, pentru ca GPS-ul să fie pus la dispoziția celorlalți, uh, celorlalte puteri, de exemplu a Chinei, el mi-a spus că nu putem, nu se, nu se poată împărtăși aceste tehnologii tuturor partenerilor. A vorbit despre Rusia, China, nu a citat explicit Uniunea Europeană, dar din modul în care a răspuns am tras această concluzie. Deci, în Rusia, China sau în alte țări se construiesc astfel de sisteme. E vorba de tehnologii noi care trebuie adaptate Și motivul um, sau um, motivul pentru care diferitele state promovează aceste sisteme este securitatea. Și aceasta este, bineînțeles, o chestiune fundamentală pentru multe țări din lume. Putem să ne concentrăm și pe chestiunile legate de securitate din punctul de vedere al fenomenelor naturale, dar ambiția noastră este, în primul rând, cea de a crea o structură, de o, de a crea o infrastructură al cărui cost, costul lansării și funcționării căreia poate să fie durabile. Va costa probabil peste 4,5 miliarde de euro. Mm Tuner a fost un proiect regional, dar s-a acostat sume mai mari decât cele pe care dorim să le dedicăm noi fazei de introducere a Galileo. Deci trebuie să ne mai gândim puțin ce dorim să facem. Proiectul Galileo ar fi costat Republicii Cehe foarte mult, dar totuși Cehia era gata să uh, investească acești bani Sunt sigur că merită să continuăm să promovăm acest proiect. Trebuie să transmitem semnale politice în acest sens. Să vorbim în mod clar, deschis despre acest proiect. Sunt de acord cu cei care uh, au sprijinit această idee. Deci, trebuie să analizăm problemele, să căutăm soluții la acestea și sunt sigur că și discuția de astăzi va contribui la căutarea de soluții și sunt gata să colaborez cu dumneavoastră pe viitor. Verabredet. Mulțumesc! După cum am convenit, grupurile parlamentare au acum posibilitatea în următoarele două-trei zile să formuleze întrebări pe care să le transmită secretariatului. Acestea vor fi transmise mai departe de secretariat către comisie. Și apoi, cât vom putea de repede, vom încerca să găsim un loc pe ordinea de zi pentru a planifica o întâlnire pentru a discuta despre aceste întrebări. Doresc însă atunci uh, și rog Comisia să ne furnizeze răspunsuri cât se poate de concrete. Dacă nu poate face acest lucru, atunci uh, preferăm să ne spună să renunțăm, pentru că nu are sens să organizăm această întâlnire decât dacă primim răspunsuri foarte concrete. După cum ați observat, noi avem această mare disponibilitate de a susține proiectul. Domnul Odi, vă rog. Doar Mă scuzați, am greșit microfonul. Uh, doar pentru ca lucrurile să fie clare la adresa comisiei, reprezentantul său ne-a spus e nevoie de voință politică. Dar scuzați-mă, voința politică a fost exprimată, a fost spusă comisarului Baro. Ne-a fost foarte greu să găsim compromisurile politice în Parlament și Consiliu pentru a finanța primele 3 miliarde. Deci nu ne spuneți acum că aveți nevoie de voință politică. Dar are rost să ne învârtim în jurul cozii. Avem nevoie acum de experien experiență tehnico-politică, de uh, dovezi tehnice că nu uh, mergem uh, în direcția greșită, pentru că noi ne temem de eșecul acestui proiect. Deci acum mingea este în, în terenul comisiei, nu este o problemă de voință politică, ci de expertiză, de, de uh, dovezi tehnice acum avem nevoie. Mit erledigt dieser Punkt. Wir kommen cu aceasta încheiem acest punct și trecem mai departe la punctul 10. Este vorba despre o examinare a proiectului de aviz, despre uh, standardele de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 4 mai la prânz, deci 4 mai la prânz și acum raportorul, domnul Langen, are cuvântul pentru a ne introduce un pic în tematică, pentru că ceea ce este necesar mai trebuie să fie prezentat. Mulțumesc, domnule președinte. Termenul uh, pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit, însă eu pledez în continuare ca uh, acest termen să fie prelungit până la sfârșitul săptămânii viitoare, pentru că avem atât de multe de făcut, mai ales că trebuie să recuperăm uh, votul din Strasburg și pregătirea acestuia așa încât uh, aș dori ca colegii să aibă posibilitatea ca până pe 7 mai să poată depune amendamentele. Eu nu voi aduce amendamente, de aceea pe mine nu mă afectează acest lucru și cu siguranță ar fi suficient ca pe 10 mai amendamentele să fie transmise către traducere, pentru că consultările ulterioare sunt prevăzute abia pentru 31 mai. De aceea cred că în 3 săptămâni se poate face traducerea amendamentelor. De aceea această rugăminte a mea în favoarea colegilor uh, de a prelungi puțin timpul pentru depunerea amendamentelor. Aceasta ca observație preliminară. În al doilea rând, știți că um, responsabilă pentru acest raport este um, Comisia Envi, însă noi lucrăm împreună Așa a fost cazul și a, uh, aceasta a fost situația și în cazul directivei în ceea ce privește autoturismele și emisiile de dioxid de carbon. Pe lângă aceasta, propunerile Comisiei de Mediu, acestea le avem. Sunt câteva puncte pe care le-am propus eu, care au fost respinse, însă ei merg pe o direcție comparabilă cu cea propusă de noi și anume este vorba despre emisiile de uh, CO2 pentru vehicule utilitare ușoare și se dorește extinderea perioadei pentru uh, obținerea valorilor limită. Știu că există anumite propuneri și din partea unor organizații și asociații. Important este că propunerea uh, a fost făcută de sub mandatul fostei comisii și pornind de la um, prevederile contractului de la NISA, de aceea voi începe cu lucrurile care se schimbă uh, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, iar prima mea propunere este să nu uh, vorbim și să nu pornim de la, uh, numai de la articolul 175 aliniatul 1 din fosta prevedere, ci uh, să pornim de la articolul 192 și 114 privind piața internă. Este vorba despre întrebări referitoare la reglementarea uh, la justificarea reglementării. Uh, o justificăm pe aceasta prin prevederi de mediu sau prin cele care se referă la piața internă. Putem discuta despre acest lucru. Comisia de Mediu a ales piața internă. În considerente, propunerea mea uh, conține anumite lucruri despre care nu am o părere foarte bună. Este vorba despre limitarea vitezelor prin uh, introducerea unor um, senzori de viteză. Există o dezbatere pe această temă. Cei care cred că vor salva um, lumea prin inserarea unor asemenea senzori de viteză care să uh, stabilească o limită de viteză, cred că merg pe o cale greșită. Am uh, văzut foarte bine cum este când există blocaje în traficul aerian. Um, deci cred că ar trebui să rămânem uh, realiști și să facem propuneri realiste. Apoi, um, o altă problemă și anume cea a implementării regulamentului. În primul rând, uh, cum se va evalua valoarea limită? Acesta este, este o valoare de 135 de grame uh, pe kilometru uh, în anul 2020. Cu acesta avem 40 de grame mai mult decât... Nu, aceasta era uh, valoarea țintă pe termen lung. Uh, vorbim aici despre o, o valoare țintă unitară de 175 de grame uh, de dioxid de carbon pe kilometru într-o fază inițială, ajungându-se pe termen lung la 135 de grame. Uh, am uh, ales aceeași perioadă de timp ca și în cadrul autoturismelor. Uh, la autoturism am avut 120 de grame, iar această diferență de 55 de grame, 120-175, pe aceasta am încercat să o văd în uh, decursul timpului, de aceea, în ceea ce privește uh, atenuarea, reducerea acestor emisii, noi suntem de altă părere decât Comisie și anume, noi vedem aici o eșalonare alternativă pentru atingerea obiectivului de 65, 75, 80 și 100% um, până în final. Comisia a propus 135 de grame uh, vis-a-vis -vis de 195 de grame și aceasta este o uh, reglementare mai dură în comparație cu autoturismele. Vorbim de 12% în cadrul autoturismelor. Um, acesta, practic, autoturismele reprezintă 12% din um, parcul de vehicule total. Nu cred că ar trebui să avem niște reguli mai uh, severe, mai ambițioase decât în cazul autovehiculelor în uh, această situație a uh, vehiculelor utilitare ușoare. Pentru că există greutăți, după cum ne-a arătat experiența, de a implementa prevetările. Nu cred că ar trebui să mai acutizăm, să facem mai aspre aceste prevederi. Și, de asemenea, nu ar trebui ca um, aceste reglementări să implice costuri suplimentare, astfel încât să creăm dificultăți majore. Părerea mea este că obiectivul pe termen lung trebuie să fie extins și um, ceea ce s-a propus pentru 2018 să se atingă în 2025. Acest lucru se mai poate uh, modifica, însă eu cred că acest ritm de modificare este unul realist. Acum suntem în 2010, în 2011 nu vom avea, abia în 2011 vom avea probabil spre sfârșit decizia finală. Există și un alt punct, și anume aceste vehicule fabricate în mai multe etape. De exemplu, constructorul de vehicule livrează întâi motorul, șasiul și uh, apoi uh, furnizorii de subansamble auto vin cu celelalte componente. Așa se procedează la construcția unei mașini. Întrebarea este cine preia răspunderea, pentru că uh, Comisia a vrut inițial ca întreaga răspundere să fie la producătorii de automobile, cu toate că valorile variază, însă a observat că această variantă nu este una bună, așa încât a spus că vor găsi o uh, variantă adecvată pentru uh, stabilirea responsabilității pentru emisiile de CO2. Trebuie să vorbim despre un termen în timp. După părerea mea, 2011 este un termen oarecum realist. Eu am prevăzut un termen ceva mai lung, însă Comisia este solicitată în acest sens. În ceea ce privește sancțiunile, Comisia a preluat modelul de bază de la autoturisme, însă uh, taxele maxime le-a uh, mărit. Astfel, valoarea maximă a fost stabilită la 120 de euro față de 95 de euro uh, suma pentru autoturisme. Eu acest lucru nu îl înțeleg, de aceea îl resping și am sugerat să se meargă analog cu autoturismele. Știu că că Greenpeace dorește valori și mai mari, însă Greenpeace singură nu poate să stabilească ce se întâmplă în politica și în economia Uniunii Europene. De asemenea, Comisia a făcut uh, anumite propuneri uh, oarecum modeste în ceea ce privește vechile autoturisme. Eu aș vrea să le uh, facem ceva mai aspre. Apoi avem uh, niște propuneri în ceea ce privește producătorii de uh, serii. Comisia se orientează în funcție de cifrele de înmatriculare, se pornește din nou de la modificările în ceea ce privește autoturismele. Um, constructorii de vehicule utilitare vor să pornim de la niște cifre mai mici, care se orienteze însă în funcție de medie. Trebuie să existe niște convenții individuale. Și dacă îmi permiteți să mai spun ceva în ceea ce privește obligațiile uh, impuse de Comisia de Mediu, se vorbește acolo de 150 de grame ca obiectiv pe termen lung. Până în 2011, și se dorește uh, introducerea unui senzor de viteză din 2015 care să uh, stabilească o limită la 120 km la oră și de asemenea se vorbește despre un aparat de uh, măsurare a emisiilor de bioxid de carbon. Părerea mea este că acestea nu sunt idei bune și că ar trebui să existe un regulament propriu pentru a reglementa aceste lucruri, iar um, limitarea sancțiunilor uh, trebuie și acestea să fie um, similare cu cele din cazul autoturismelor, deci o valoare maximă mai mică și perioade de tranzit mai puțin lungi. Acestea sunt ideile mele și îi rog pe colegii mei să examineze lucrurile cât se poate de intens și să vină cu propuneri pe care să le putem dezbate la sfârșitul lunii mai. Vă mulțumesc! Este bo- Mulțumesc! Vor lua cuvântul raportorii din umbră, domnul Perilo. Ah, da, excuse me. Don't see him. I've looked to the left. Mă scuzați, mă uitam pe stânga. Președinte, colegi. Domnule președinte, dragi colegi, proiectul de aviz al domnului Langen um, are anumite amendamente cu care sunt de acord. Prefer uh, soluții um, la emisiile excesive propuse de coleg care să fie echivalente cu cele pentru autoturisme, adică 95 de euro pentru gram de emisii în exces. Nu înțelegem cum are Comisia de gând să penalizeze și mai mult acest uh, sector um, în comparație cu autoturismele. Sunt de acord cu amendamentul 9, în care se prevede că din 2025 putem uh, prevede emisii medii de 140 de grame de CO2 pe kilometru și uh, Text, uh, comisia a propus 135 de grame pe kilometru. Cred că această cifră de 135 este foarte greu de obținut. Aș vrea să atrag atenția colegilor asupra faptul că vehiculele uh, utilitare ușoare, pe lângă, perform, uh, au performanțe de emisii destul de reduse, foarte reduse. Uh, pentru că motoarele lor sunt diesel și emisiile lor deja sunt mai mici decât cele ale motoarelor cu benzină, pe benzină și doar uh, prin uh, și se pot face doar îmbunătățiri um, aerodinamice, dar acestea sunt foarte limitate, având în vedere uh, obiectivul um, utilizărilor. Transportul de mărfuri um, implică că vehiculul trebuie să aibă o anumită capacitate și o lungime și înălțime. Toate acestea reduc aerodinamicitatea vehiculului respectiv. Parcul uh, vehiculelor utilitare este mai puțin dinamic decât cel al autoturismelor. Un vehicul utilitar este înlocuit de la 10 ani, pentru a nu vorbi despre ciclurile de producție care sunt mai lungi decât cele al, acele ale autoturismelor. Doar ideea că cercetarea și, sunt de acord cu ideea că cercetarea și inovarea trebuie să continue pentru a găsi soluții, pentru a contribui cât mai mult la reducerea emisiilor și, în acest sens, consider că industria producătoare de automobile trebuie să continue să investească, să se angajeze, dar e adevărat și că cercetarea are nevoie de timp pentru a găsi soluții potrivite care să poată să să fie conciliate cu ciclurile de, pozit, de producție. De aceea nu cred că astăzi putem propune uh, obiective pentru termen, pe termen lung fără o evoluare a impactului, care ar indica care ar trebui să fie obiectivele de atins. Acest lucru ar fi un lucru pozitiv pentru industrie. Însă, nu sunt de acord cu amendamentul 16 al colegului Langen, care cere introducerea din 2018 reducere anuală cu 5 grame de dioxid de carbon pe kilometru pentru a ajunge în 2025 la valoarea finală de 140 de grame. Eu cred că, într-adevăr, reducerea emisiilor trebuie să fie gradate, dar nu cred că, din punct de vedere tehnic, se poate realiza un acest tip de reducere anuală. Doresc să amintesc că producția unui uh, vehicul ușor, din motive de economie, are un ciclu de cel puțin 5 ani. De aceea nu poate să fie aplicată această reducere anuală a emisiilor. Colegul Langen are, motive, are motive pentru a sprijini amendamentul 16 și uh, argumente tehnice în acest sens. Doamna Hall are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Vreau să mulțumesc domnului Langen pentru raport. În general, eu sunt mai optimistă în legătură cu uh, um, industria producătoare, producătoare de automobile decât este domnul Langen. Cred că am învățat multe din ceea ce am făcut în ceea ce privește de emisiile de oxid de carbon ale autoturismelor. Uh, industria este foarte robustă și se surprinde pe sine însăși um, cu viteza cu care poate să, să se adapteze și ne bucurăm de acest lucru. De aceea trebuie să încurajăm acest uh, uh imbold um, și uh, să avem aceeași atitudine aici ca și în cazul autoturismelor. Deci cred că putem și trebuie uh, să stabilim acum obiectivul pe termen lung pentru um, 2025 uh, de 135 de grame și tocmai pentru că industria a dat dovada faptului că este foarte adaptabilă. Ascult ce îmi spun uh, și că au nevoie de certitudine și de posibilitate de planificare pe termen lung. De aceea e important să stabilim acum un obiectiv ambițios, dar clar pentru 2020 și nu trebuie să uităm nevoile întreprinderilor care se confruntă cu poveri administrative foarte mari, s-ar confrunta uh, cu poveri foarte mari dacă permitem să circule pe drumuri vehicule utilitare care folosesc mai mult uh, combustibil decât au nevoie. Deci nu dorim să avem pe drumuri vehicule care nu sunt ambițioase în legătură cu economia de combustibil și să lăsăm, să permitem uh, întreprinderilor uh, să trebuiască să suporte aceste uh, vehicule neeconomice pe termen lung. În ceea ce privește restricțiile de viteză, nu cred că aceasta este o idee bună, pentru că, pe, pe de o parte, uh, cantitatea exactă uh, de uh, combustibil nu poate fi determinată, dar, pe de altă parte, toată lumea este de acord că dacă viteza este redusă, se consumă mai puțin combustibil. Deja multe companii mari fac acest lucru în mod voluntar și cred că este o soluție ușoară pentru a face economii și pentru a permite scăderea scăderea uh, emisiilor. Eu agrez mult uh, mașinile electrice și pentru că sunt construite în nordul Angliei și mă bucur de introducerea uh, supercreditelor, dar îmi dau seama că această inovație aduce cu ea pericolul unor consecințe nedorite. Uh, dacă promovăm uh, vehiculele electrice, riscăm ca vehiculele cu emisii foarte mici, deci un producător um, unor vehicule uh, cu um, emisii foarte mici riscă să producă simultan și vehicule cu emisii foarte mari și să nu fie motivat să-și schimbe această producție. Deci trebuie să ne gândim și la structura amenzilor. Cred că acestea pot fi de până la 120 de euro. Această structură a amenzilor este foarte complicată în, în propunerea comisiei și poate trebuie să contrabalansăm efectele nedorite ale supercreditelor. În fine, înțeleg poziția industriei în legătură cu posibilitatea ca producătorii uh, să fie responsabili de ce se întâmplă după ce vând șasiurile. De aceea Comisia trebuie uh, să aibă o metodologie în legătură cu modul în care trebuie să fie abordate uh, șasiurile vehiculelor. Nu cred că producătorii trebuie să găsească soluția în locul nostru. Mulțumesc, doamna Harms. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Langen, nu am fost foarte surprinsă când am văzut raportul dumneavoastră. Și, sigur, noi cu toții ne amintim de discuția purtată despre propunerea referitoare la reducerea emisiilor de CO2 în ceea ce privește autovehiculele. De aceea vreau să vă reamintesc tuturor modul în care s-a comportat industria după ce a reușit să să amâne, să tergiverseze propunerea comisiei, care reprezenta oricum un compromis. Acest lucru după ce am avut uh, un dialog tripartit, era pe vremea când criza economică din Europa abia fusese recunoscută și pe atunci concernele din Europa uh, se întreceau în campanii de promovare a mașinilor lor uh, foarte prietenoasă față de mediu. Îmi amintesc de uh, publicitatea făcută în Germania, promovare în cele mai scumpe ziare și niciun concern nu dorea uh, să promoveze acest lucru prin interzicerea uh, obiectivului de 120 de grame. Atunci m-am simțit dublu păcălită, pentru că sunt uh, dispusă să mai particip încă o dată la acest joc, domnule Langen. Și cred că, pe moment, nu trebuie să ne temem că Greenpeace va reglementa lucrurile, ci cred că mai degrabă trebuie să ne temem că se va repeta scenariul din cazul autoturismelor. Și anume, industria va interveni și pe lângă ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic, se va decide un regulament. Referitor la raportul dumneavoastră, dumneavoastră propuneți ca uh, obiectivul de reducere a emisiilor pe termen mediu pentru uh, vehiculele utilitare ușoare uh, să intre în vigoare ceva mai târziu. Asta înseamnă că implementarea completă a unui obiectiv mai slab va uh, avea loc la 11 ani după ce am discutat în 2007 pentru prima dată despre acest lucru. Și cred că un asemenea obiectiv și asemenea intervale de timp pentru reglementarea reducerii emisiilor de uh, CO2 um, nu sunt oportune. Acest lucru nu are legătură cu o uh, reglementare mai bună, ci um, de, uh, are legătură cu o um, eficientizare și pentru acest lucru nu este nevoie de nicio reglementare. Obiectivul 2020 aici vă îndepărtați din nou de ceea ce a propus Comisia. Dumneavoastră doriți 140 de grame uh, de CO2, acest obiectiv se atingă în 2025 și acest lucru ar însemna ca vehiculele utilitare ușoare să reducă doar la jumătate emisiile de CO2 în comparație cu autoturismele care ar trebui să atingă o reducere dublă până în 2020. Eu nu cred că aceasta este, aceasta este o propunere bună și nici ambițioasă în contextul inovației în domeniul industriei um, vehiculelor utilitare ușoare. În ceea ce privește sancțiunile, și aceasta este o dezbatere bine cunoscută. Am discutat cu Comisia uh, pe această temă în ceea ce privește autoturismele și am dus sancțiunile în sus și în jos, iar sancțiunile nu au sens decât dacă aceste amenzi sunt mai scumpe decât aplicarea Um, măsurilor de eficientizare uh, în contextul inovației, pentru că altfel nu avem nevoie de mecanisme punitive. Și tocmai în funcție de această regulă s-a orientat Comisia atunci când și-a formulat propunerea. De aceea nu știu de ce nu aveți încredere în cifrele Comisiei atunci când este vorba despre uh, industria auto. De ce nu credeți în ele? Pentru că, uh, domnule Langen, ar fi mai bine să aveți o atitudine total împotriva acestor măsuri punitive decât să uh, folosiți niște sau să propuneți niște măsuri punitive care să însemne că mai ușor uh, reușesc să scape uh, plătind amenziile decât investind în inovație. Per total, în ceea ce privește industria uh, automobilistică din Europa, cred că um, ar reprezenta un avantaj dacă reglementările ar solicita inovări ambițioase, pentru că concurența nu se va îmbunătăți dacă industria auto nu va merge pe o cale a eficienței și a reducerii emisiilor de CO2. Cred că acest lucru este binevenit și pentru uh, clasa medie, deci pentru uh, lucrători, cred că este mai bine și pentru aceștia dacă, uh, dacă emisiile de CO2 sunt mai mici. Și, per total, sunt convinsă că protecția mediului, în ciuda atenției mai slabe care îi se acordă în dezbaterea publică în prezent, de la Copenhaga încoace, această protecție a mediului uh, este importantă și cred că trebuie să ne orientăm în funcție de ea în cadrul acestui regulament. Mulțumesc, domnul Tuznovski. Děkuji, pane předsedo. Já již v první debatě... Mulțumesc, domnule președinte. Deja în prima dezbatere pe acest subiect am fost de acord în ceea ce privește multe lucruri. Cred că trebuie să ne ocupăm mai mult uh, cu analize concrete dacă dorim uh, să reglementăm în mod administrativ un uh, sector important uh, economic și comercial în care toți actorii sunt uh, supraveghează foarte îndeaproape costurile. Volumurile transportate Volumele transportate au consecințe, bineînțeles, asupra profiturilor companiilor de transport și, în acest sens, aș dori și eu să depun amendamente. Uh, Trebuie să vorbim puțin uh, și despre termenele introducerii diferitelor restricții ale regulilor care vor avea consecințe importante asupra uh, diferiților uh, antreprenori din domeniu și asupra întregii economii. Nu dorim să creăm un șoc economic uh, mai uh, mare decât este necesar. Pentru MM-uri este, costurile de transport uh, sunt foarte importante. Uh, pentru ele este mai avantajos să cumpere vehicule care consumă mai puțin. De, toate acestea reprezintă o presiune economică mare asupra lor și nu trebuie să adăugăm acestei presiuni și presiune administrativă nu trebuie să complicăm situația cu uh, sancțiuni care ar fi diferite pentru autoturisme și pentru vehiculele utilitare. Ar fi mai util să creăm un, administra- un sistem administrativ unic în loc să discutăm dacă într-un anumit grup de autovehicule trebuie introdus uh, un sistem specific sau nu. După părerea mea, trebuie trebui să definim volumul mediu, de exemplu 25.000 sau 30.000. Deci trebuie să ne gândim la diferitele tipuri de uh, vehicule care uh, vor fi produse. Deci sunt de acord cu domnul Langen. Este important să ne gândim la modul în care putem uh, distribui, împărți bine diferitele reduceri ale emisiilor pe ani. Dezvoltarea economică poate va fi mai rapidă decât credem noi acum. Deci, până la urmă, ar fi foarte, acest lucru ar fi foarte util, pentru că materiile prime vor fi din ce în ce mai scumpe. Presiunea prețurilor materiilor prime um, va reprezenta un stimulant care va face presiune asupra producătorilor uh, vehiculelor. Zicem acum mai departe, îi dau domnului Enciu cuvânt. Ehm, aș vrea să mulțumesc în primul rând domnul Langen pentru elaborarea acestui proiect de aviz și așa cum știm cu toții, vehicule utilitare ușoare reprezintă aproximativ 12% din parcul de autovehicule din Europa. Reducerea emisiunilor de carbon înseamnă foarte mult în sensul atingerii obiectivului de 20% reducere pentru anul 2020. Cu toate acestea, o reglementare prea drastică acestui sector poate crea grave probleme acestei piețe, deja afectată de criza economică și mai ales, ă, cred eu, pentru utilizatorii principali, principale a acestor ă, tipuri de, de vehicule, care sunt IMM-urile. Să nu uităm totuși că aceste vehicule aduc o oarecare plus valoare economică și sunt uh, mijloacele de producție pentru aceste IMM-uri. Uh, aș vrea să mă refer uh, concret la faptul că sunt de acord și eu că este necesară o decalare a termenelor de aplicare a acestui proiect, acestui regulament, pentru a permite industriei constructoare de mașini să își adapteze tehnologiile și liniile, chiar și liniile de fabricație, pentru că nu este foarte simplu să realizeze aceste uh, reduceri de carbon. De asemenea, consider și eu că ținta de 135 de grame de dioxid de carbon pe kilometru nu este viabilă în momentul de față și valoarea de 140 de grame uh, este mai uh, spre adevăr. Uh, vreau să spun că eu, spre deosebire de antevorbitorul meu, nu sunt de acord cu sau consider că nu este bine să aplicăm aceste reduceri de 5 grame anual, pentru că uh, companiile producătoare nu vor putea modifica de la an la an tipul de propulsoare. Este, din punct de vedere, eu consider că nu este, din punct de vedere tehnic, nu este fezabil acest lucru. Sunt de acord cu fixarea unor limite de start și finale pentru aceste cantități. În același timp, trebuie să știu eu, să mai discutăm împreună asupra cuantumului amenzilor și a locului unde vor merge banii și în ce scop se vor folosi acești bani. Trebuie să fim conștienți că toate modificările ce vor fi aduse pentru atingerea acestor cote de emisie de carbon, până la urmă vor duce la creșterea prețului final plătit de cetățean la achiziționarea unui nou vehicul și de aceea trebuie să ținem cont de acest lucru. Vă mulțumesc. Nächstes Kollege Grote. Urmează domnul Crote. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am deja o senzație de deja vu de la uh, legislația Sarconi în ceea ce privește uh, autoturismele. Domnul Langen uh, a avut și acolo o propunere ambițioasă din punct de vedere al industrial politic. Cred că nu trebuie să amânăm aceste termene. Eu am fost raportor pentru Euro 5, Euro 6 și normele um, de um, emisii de noxe și trebuie să spunem că s-ar putea ajunge la încălcarea concurenței pentru că aceste um, reguli pot fi introduse în mod neutru pe piață. Și cred că nu câștigăm nimic dacă amânăm introducerea unor asemenea măsuri. Re... Diferența față de autoturisme, și aici domnul Langen are dreptate, este că oamenii, întreprinderii care își cumpără un vehicul utilitar ușor, nu au nici o uh, altă opțiune. La autoturisme lucrurile stau altfel. Poți să cumperi o mașină mai mică sau mai mare. Însă dacă um, un antreprenor trebuie să care anumite uh, mărfuri, atunci el trebuie să cumpere un vehicul corespunzător. Uh, diferența față de legislația privind autoturismul uh, este următoarea. mi se pare, nu mi se pare concret că sancțiunile sunt diferite. Cred că trebuie să avem același tip de sancțiune, aceeași valoare maximă a sancțiunii, pentru că de la premiza că producătorii nu vor uh, porni de la acest lucru, ci vor investi în noi tehnologii, deci nu vor opta pentru a plăti mai degrabă amenziile. În ceea ce privește senzorul de viteză, mie mi se pare destul de dificil de a-l uh, introduce peste, a, pe acesta în uh, ciclul de testare și dacă acest lucru va fi impus uh, obligatoriu, atunci trebuie să existe și garanția că această limită de viteză uh, Uh, va fi uh, calculată și introdusă undeva în costul total. Uh, depunerea amendamentelor, eu îi sunt recunoscător domnului Callahan pentru că um, a introdus o limită de 120 de grame pe, de CO2 pe kilometru. Mi se pare un lucru bun, însă avem nevoie în acest context și de o propunere a Comisiei. În ceea ce privește vehiculele pe care fabrica le oferă goale, chele, și apoi ele trebuie uh, dotate, uh, producătorii nu pot să își asume garanții și răspundere pentru aceste um, vehicule. Uh, sunt de acord cu domnul în Parlamentul, uh, Comisia trebuie să vină cu o propunere în acest sens, pentru că uh, nu putem proceda altfel. Um, trebuie să avem o abordare coerentă. În ceea ce privește obiectivul pe termen lung, obiectivul pe termen scurt, 175 de grame, acesta este unul realist și poate fi obținut până în 2014, însă cel pe termen lung, acesta solicită o, un salt de tehnologie și cred că în prezent un asemenea obiectiv de 135 de grame nu este fezabil. Însă avem timp până în 2020 și în cazul autoturismelor am stabilit un uh, obiectiv pe termen lung uh, pe care l-am uh, ancorat în legislație și cred că așa trebuie să procedăm și în acest caz. Domnul Langen vorbește și el despre un obiectiv pe termen lung. Noi dezbatem numai aspectele care vizează eșalonarea și data pentru reducerea finală. Mie obiectivul de 135 de grame până în 2020 mi se pare realist și cred că din perspectivă, perspectivă industrială și politică vom face tot ce este posibil pentru a realiza acest obiectiv, pentru că pe viitor nu vom putea avea importanță pe piețele internaționale dacă vom avea Uh, vehicule slab dotate. De aceea trebuie să ne adaptăm tehnologiile și trebuie să rămânem la propunerea comisiei. Critica mea vis-a-vis -vis de propunerea comisiei se referă la sancțiuni și uh, la uh, aceste vehicule care sunt uh, fabricate în mai multe etape. Trebuie să vedem unde se va găsi răspunderea în privința acestora. În afară de aceasta, uh, trebuie să avem, uh, ca și în cazul uh, raportului Zarconi, obiective ambițioase, dar realiste. Uh, nu trebuie să slăbim obiectivele, nu trebuie să le tergiversăm, ci, eh, din punctul nostru de vedere, nu ne facem nicio favoare dacă slăbim aceste obiective. Și cred că domnul Langen va avea uh, o părere diferită, însă eu cred că trebuie să procedăm la fel ca și în cazul autoturismelor și să avem o abordare ambițioasă. Am auzit, eh, am vorbit despre un salt în domeniul tehnologic pentru a obține acest obiectiv până în 2020. Avem nevoie de noi tehnologii și producătorii trebuie să lucreze în acest domeniu, trebuie să avem formulări neutre din punct de vedere al tehnologiei, trebuie să acordăm ajutor și susținere celor care lucrează în acest domeniu, de aceea sunt pentru supercredite, însă nu trebuie să deschidem porțile în mod periculos, astfel încât să periclităm legislația, ci trebuie să avem grijă ca uh, cei care, într-adevăr, vin cu idei inovative să aibă beneficii. Domnul Odi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais soutenir. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să sprijin uh, propunerile colegului Langen. Dânsul de dovadă de uh, multă prudență și această prudență trebuie um, să fie cea pe care să o avem mm, în relația cu sectorul uh, industrial. La Copenhaga am observat că nu există un consens uh, mondial pe aceste subiecte trebuie să fim prudenți. Nu putem să spunem în același timp, pe de o parte, că dorim o politică industrială și pe de altă parte uh, să impunem ramurilor noastre industriale tot felul uh, de constrângeri și de obligații pe care partenerii noștri industriali nu le pun industriilor lor. De aceea eu zic că pe următorii 10-15 ani trebuie să fim prudenți în ceea ce, când vorbim despre eforturi în domeniul și pentru, de, despre sancțiuni în domeniul autovehiculelor, când calculăm aceste sancțiuni, ajungem foarte repede la cifre care reprezintă beneficiile pe un an sau doi al producătorilor din acest sector. Deci, să ne gândim bine uh, la ce înseamnă, ce ar însemna aceste sancțiuni uh, pentru producători. Să sperăm că, uh, producă, că aceste sancțiuni uh, nu uh, se vor aplica producătorilor care produc aici în Uniunea, Uniunea Europeană vehicule cu uh, emisii de 150 de grame și le-ar vinde în țări uh, care nu impun aceleași obligații ca și noi. Iată câteva idei. Danke, darf der Kommission, wenn Sie... Mulțumesc. Uh, îi dau cuvântul comisiei dacă dorește să ia cuvântul, domnule Un. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Langen, pentru proiectul dumneavoastră de aviz. Mulțumesc și raportorilor din umbră care au vorbit astăzi. Eu aș dori să zugrăvesc uh, peisajul de ansamblu. În octombrie anul trecut, șefii de stat uh, s au hotărât reducerea emisiilor poluante cu 80 până la 90% până în 2050. Cred că sunt obiective foarte ambițioase și avem nevoie și mijloace pentru a atinge aceste obiective ambițioase. Pentru că dacă ne uităm la uh, estimări și la prevederi, se pare că transportul este un sector în creștere și transportul de mărfuri uh, Uh, este uh, un sector care poluează tot mai mult, care emite emisii poluante anual tot mai mari. Deci dacă nu luăm acum măsuri și dacă nu avem măsurile necesare, atunci uh, pe viitorul apropiat Uh, emisiile poluante uh, de la transportul de mărfuri vor crește exponențial și de aceea e nevoie de măsuri radicale astăzi. Deci acesta este peisajul de ansamblu și trebuie să ne gândim la această propunere care uh, vine de la Comisie cu mai multă atenție. Apoi, aș dori să răspund la două întrebări specifice care au reieșit uh, din intervențiile uh, deputaților. În primul rând, problema costurilor. Dacă aș citiți uh, analiza și evaluarea noastră de impact, se pare că costul este zero. Această țintă de 135 până în 2020 permite IMM-urilor, cumpărătorilor, să uh, beneficieze de pe urma unui avantaj, pentru că economiile de carburant vor fi foarte mari. Și iată venim cu o propunere legislativă care are o adevărată valoare adăugată pentru consumator și poate permite și societății să facă economii de emisii poluante. Uh, acest lucru figurează în analiza noastră de impact și uh, toate comentariile că aceste vehicule și că măsura finală va fi mai scumpă nu Uh, sunt uh, pertinente. Apoi, în legătură cu această uh, amendă de 120 de euro pe grame. La fel a fost și de 190 de uh, euro pentru autovehicule și uh, în, tot în evaluarea noastră de impact figurează un analiz în urma căruia iese concluzia că producătorul trebuie să fie încurajat să reducă costurile de producție și nu să trebuiască să plătească amenzi Apoi, o altă observație, cea a limitărilor de viteză, viteză și doamna Grote ne-a cerut, a cerut comisiei să vină cu o propunere concretă în acest sens. E un domeniu foarte interesant. E adevărat că limitările de uh, viteză uh, vizează mai ales uh, emisiile, uh, vizează vehiculele ușoare, comerciale, nu există suveranitate la nivel național și poate că dacă am impune limite de viteză mai mici uh, și astfel am obține economii de carburant. Și de asemenea ar mai fi și alte avantaje, securitatea rutieră și alte aspecte de acest tip. Deci uh, consecințele pozitive ar fi multiple. A mai fost opusă, pusă o uh, întrebare în mod repetat, cea a vehiculelor utilitare care sunt uh, fabricate în mai multe etape. Uh, ea, această întrebare a fost transmisă și uh, secretarului uh, general al Consiliului. Cum să abordăm această problemă a vehiculelor fabricate în mai multe etape? Și ea a fost uh, pusă și cu ocazia unei ședințe plenare, a fost o întrebare orală uh, cu ocazia căreia uh, Comisia a răspuns în timpul plenarei. Apoi, pe alte aspecte, Comisia își respectă propunerea inițială consideră că pentru 2016 100, o sută 165 de grame, de grame este o reducere uh, realizabilă, 135 până în 2020, uh, da, este un obiectiv strict, dar este totuși fezabil. Au, uh, până atunci vor fi fa- făcute și inovațiile tehnice necesare pentru a duce la îndeplinirea acestui obiectiv. Mai multe comentarii au fost făcute în legătură cu competitivitatea. Domnul Uh, Odi uh, spunea că nu ar trebui să uh, ne punem într-o situație de dezavantaj comparativ. Nu, pentru noi aceste măsuri duc la o plusvaloare pentru că încurajăm industria europeană să inoveze astăzi pentru 2020. Deci vom avea în acest an vehicule mult mai performante care vor fi solicitate de importatori precum Japonia și Statele Unite. Deci Comisia crede că această idee de 175 până în 2016 și 100 135 în 2020 este foarte bună. S-a mai pus și o altă întrebare legată de supercredite și cred că e un semnal important pe care îl putem transmise, eh, transmite industriei. Eh, vehiculele care funcționează pe bază de eh, baterie, mai puțin poluante, sunt un progres tehnologic și cred că trebuie să încurajăm prin licitații publice sectorul public să uh, se ridice la înălțimea acestei provocări, pentru că în multe situații aceste tipuri de vehicule urmează să fie folosite în zonele urbane uh, de către serviciile poștale pentru livrarea de marfă și așa mai departe. Și cred că am putea avea achiziții, achiziții publice verzi pentru a încuraja producătorii să meargă în această direcție. Deci, aș dori să mulțumesc raportorului pentru comentariile sale și cred că cu acest text legislativ Uh, aducem industriei certitudinea de care are nevoie și o dovadă că Comisia își respectă propunerile. Mulțumesc! Uh, am uh, dorit Comisiei să ne transmită un document Uh, în ceea ce privește analiza avantajelor uh, din punct de vedere ecologice. Ori se pare că măsurile noastre nu ar avea niciun impact asupra mediului. Mie, un astfel de document mi s-ar putea uh, foarte interesant de aprofundat, pentru că dacă acest principiu ar fi valabil, atunci ar pune sub semnul întrebării multe din măsurile noastre. Uh, domnul Langen, mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu o să răspund în primul rând reprezentantului Comisiei Um, în legătură cu termenele de care vorbea reprezentantul Comisiei, am făcut propuneri până în anul 2020. Mă întreb dacă aceasta este propunerea cea mai bună, dacă este modul cel mai bun pentru uh, reglementarea pe care o discutăm. Dacă ar fi fost adoptat o astfel de abordare la Copenhaga, cred că și chinezii ar fi reacționat în consecință. Trebuie să rămânem competitivi în Europa, nu dürfen heute schon nu putem să ne armonizăm legislația în funcție de niște legi care sunt de mult depășite. Mi se pare important acest lucru și uh, modul de achiziționare ecologic, sigur, uh, nici acest lucru nu se regăsește în programul Comisiei. Nu am așteptat ca Comisia să își revizuiască propunerile, însă Comisia cred că ar trebui să ia la cunoștință că legiuitorul uh, este, comisia, este Consiliul și Parlamentul. Comisia are și ea drepturi, însă vom ajunge la um, aceeași situație ca și în cazul autoturismelor și va trebui să decidem împreună. Vreau să le mulțumesc unei uh, serii de colegi care uh, sunt de acord cu tendința de bază și anume a unei abordări prudente. Trebuie să verificăm dacă obiectivele sunt într-adevăr uh, realiste și pot fi atinse și uh, într-adevăr uh, s-a mai uh, lansat o uh, întrebare și anume de ce extinderea acestui uh, termen, uh, termen lung, aceste perioade și eșalonarea uh, în ani cu o reducere de câte 5 grame pe an. Uh, baza de calcul nu s-a modificat și dacă uh, parcul auto cuprinde 10 mașini și câte un model este reînnoit anual, atunci uh, lucrurile devin dificile. Aceasta este o propunere, cea pe care am lansat-o eu, însă putem să ne gândim și la um, propunerile pentru termenul uh, îndepărtat, însă mie mi se pare greu de atins 135 de grame până în anul 2020 și despre acest lucru va trebui să mai vorbim. Doamnă Harms, dumneavoastră ați fost implicată în uh, negocierile cu uh, președinția franceză, dumneavoastră ați spus că nu să poată în felul acesta și um, ați vorbit despre Greenpeace. Ați prezentat exact punctele pe care le-a prezentat Greenpeace ieri și anume faptul că 11 ani, perioadă de introducere, 2007-2011, 2018, este o perioadă prea lungă. Uh, eu nu știam că există o legislație din 2007. Vom avea o legislație abia în 2011. Sigur, dacă vorbim despre o anunțare a acesteia um, în 2007, da, aceasta există, însă nu putem să ne orientăm numai în funcție de uh, aceste anunțuri. Pe de altă parte, reducerea, uh, dumneavoastră ați citat practic ceea ce a spus Greenpeace. Sunt exact cele trei puncte, le am în fața mea și pot să vi le arăt. Uh, ați uh, formulat cuvânt cu cuvânt ceea ce a propus Greenpeace. Eu sunt deschis la dialog, însă observațiile mele preliminare trebuie să fie uh, combătute cu argumente concrete. Am uh, auzit despre faptul că trebuie să stabilim obiective ambițioase și sunt recunoscător domnului Odi, domnului Grote, Pirelli, doamnei Hall pentru uh, faptul că uh, merg pe aceeași direcție. Uh, vreau să atrag atenția asupra unui punct și anume, mai ales în ceea ce privește vehiculele utilitare ușoare, este vorba despre uh, vehicule diesel. Tocmai această tehnologie în domeniul autovehiculelor diesel a uh, înregistrat mari progrese. Uh, practic se consumă sub 6 litri pe 100 de kilometri și acest lucru ține de o provocare tehnologică, dar și de fezabilitate. De aceea, obiectivele trebuie stabilite astfel încât să fie fezabile. Uh, iar uh, observația că industria auto uh, uh, la, do, la um, în 2009 s-a prezentat ca fiind ecologică, um, acest lucru trebuie privit ca o afirmație controversată. Industria a dorit să își asume niște obligații, acest lucru nu a funcționat și noi trebuie să avem uh, propria legislație și la legislația în ceea ce privește autoturismele s-a reacționat cu rapiditate. Mă voi strădui să găsesc niște compromisuri bune, astfel încât să avem o bază bună de negociere și cu Comisia de Mediu. Mulțumesc, doamna Harms, să se ia cuvântul ca punct procedural. Da, sunt puțin uh, supărată. Uh, referitor la prezentarea dumneavoastră și la modul în care sunt tratați reprezentații comisiei. Și în acest sens, în numele meu și al grupului nostru parlamentar, vreau să clarific un lucru și anume, din punctul nostru de vedere, reducerea emisiilor de CO2 și obiectivul acesta, care sunt baza acestei legislații, acestea au fost stabilite de către Consiliu și Comisia nu face nimic altceva decât să lucreze cu directivele care există și sunt relevante în domeniul protecției mediului. Ceea ce stabilesc șefii de stat și de guvern sub uh, în funcție de acestea ne orientăm și obiectivele pe termen lung, obiective pe termen lung uh, stabilite și de Germania și uh, convenite în cadrul G8, um, păstrată și la Copenhaga uh, nu s-au schimbat. De aceea îmi doresc ca aceste propuneri care se află în responsabilitatea doamnei Hildegard, îmi doresc ca cu aceste uh, propuneri să lucrăm la fel de bine și să le respectăm în continuare. Dragi colegi, dragi colegi, aceasta n-a fost o observație referitoare la regulamentul de procedură, însă mi se pare în regulă. Este o chestiune de evaluare politică și toată lumea, orice colegă și orice coleg are dreptul de a avea niște obiective politice care au fost stabilite cândva și care să poată fi puse sub semnul întrebării, pentru că de multe ori politica și noi stabilim niște obiective pe termen lung, obiective care în cursul timpului se dovedesc că nu mai fi valabile și a trebuit să mai fie examinate. Domnule Langen, eu doresc să o apăr pe doamna Harms în uh, ceea ce privește un reproș al dumneavoastră este dreptul oricui să preia uh, propunerile asociațiilor și organizațiilor precum Greenpeace. Și acest lucru poate să-l facă oricine. Pe de altă parte, dacă vin propuneri din alte grupuri uh, parlamentare sau din alte zone, cum ar fi branșa industrială, și preluarea unor propuneri ale acestora este un lucru în ordine. Cred că așa trebuie să procedăm, pentru că astfel se creează o bază care să ne ajute pe toți în negocieri. Și așa vom proceda. Și cu aceasta încheiem dezbaterea asupra acestui punct. Dacă nu dorește cumva domnul Langen să mai adauge ceva. Eu accept că cineva preia și reprezintă propuneri ale unor asociații, însă um, am încercat să spun domnului Langen că propunerile sale nu au nimic de a face cu Greenpeace. Bun, n-am clarificat până la urmă nimic, poate doar într-o oarecare măsură. Pe viitor, poate oricine să facă propuneri care provin de la vreo organizație și nu, va, nu îi se va reproșa nimic. Luăm acum pauză și continuăm după pauza de prânz. În ceea ce privește termenul limită, am fost rugați să îl uh, mai amânăm puțin. Secretariatul a verificat acest lucru și lucrurile nu sunt atât de simple. Secretariatul va încerca să obțină această amânare. Problema este că um, traducerea și toate celelalte mecanisme nu, uh, se poate că nu pot funcționa uh, în alt context. Uh, trebuie ca 4 sau cel târziu 6 să fie termenul limită, secretariatul însă va încerca să obțină amânarea până pe 7. Noi suntem de părere că avem nevoie de mai mult timp și vom încerca să facem tot ce stă în puterile noastre. Însă termenul de depunere a amendamentelor nu s-a clarificat acum. Mai așteptăm să vedem ce obține secretariatul. Vom clarifica cum stau lucrurile. În cealaltă comisie am uh, putut să, să constat că amendamentele pur și simplu au stat rămase fără să fie traduse din cauza că a fost vacanța de Paște. Apoi, uh, colegii au fost puși sub o presiune foarte mare și două săptămâni iarăși nu s-a întâmplat nimic. Așa, acesta va fi cazul și acum, dar nu putem să schimbăm nimic.